was een trein aan het bouwen tussen Groningen en Leer. Uh, eh, construim un tren între Groningen și Leer. Bună dimineața tuturor! Stimate colegi, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, Uh, revenim la ședința de ieri. Întâi hotărârile coordonatorilor de la întâlnirea de aseară. V-am distribuit documentele și dacă nu există obiecții, uh, socotim uh, acest proces verbal acceptat, dar avem deja obiecții, să zi. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Ne-a fost distribuit procesul verbal și la punctul 8 este vorba despre o așa numită rezoluție TRAN privind așa numitul Transport Social Package. Ieri am avut o dezbatere foarte interesantă pentru a stabili ce este necesar și ce nu și s-a votat să respingem acest lucru. A fost votul majorității. Și aceasta este și obiecția mea. V-aș ruga să lăsăm acest subiect pentru următoarele întruniri. Da, am spus și ieri că vom face așa și așa rămâne. Alte obiectii, vă rog? Da, domnule președinte, foarte rapid am auzit că deciziile legate de propunerile delegației la care propusesem în legătură cu regiunea Aragon, care este transfrontalieră și în plus a fost susținută de grupul meu, că dumneavoastră ați spus că deja am fost în Saragossa. Vă reamintesc că atunci când am fost acolo, am fost la invitația Comisiei Europene la zilele TNT. Nu era, nu era o misiune programată de comisia noastră. Deci, eu aș dori să se revizuiască această decizie pentru că Comisia Transporturi nu a Uh, vizitat cu, un program propriu regiunea Aragon. Deci aș dori să uh, se reia această decizie pentru uh, avea o misiune anul viitor sau cel de după, dar să nu se, se elimine din start o asemenea misiune. A fost o vizită legată de zilele TNT și nimic programat de comisia noastră. Camera. Sigur că ieri am ajuns la un compromis, au fost multe solicitări, ar fi trebuit să facem 10 călătorii, ne-am hotărât la 5. Ce se va întâmpla în partea a doua va fi rediscutat. Nimic nu este exclus, dar ne-am hotărât asupra 5 vizite. Robert? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să revin la o chestiune care ține de procedură. Dacă regula spune că uh, există o majoritate semnificativă, cum am înțeles că a fost caz în această comisie, uh, Oare Comisia poate să ofere coordonatorilor uh, uh, până la urmă anumite orientări legate de ceea ce se înțelege printr-o mare majoritate? Eu m-aș bucura dacă Comisia ar susține coordonatorii pentru a uh, determina ce înseamnă pentru noi o mare majoritate. Mulțumesc. S-a înțeles în mod normal așa și este, dar dacă există vreo hotărâre contestată, ultimul cuvânt îl are Comisia, nu vorbim despre recomandări. Robert, acum ar fi cazul să mă și asculți. Robert? Acum trebuie să mă asculți. Tocmai îți răspund la întrebare. Așadar, în mod normal așa este, dar dacă este vorba despre o hotărâre contestată, pentru că uh, coordonatorii nu pot face decât recomandări care în mod normal sunt acceptate, dacă acest lucru nu se întâmplă uh, într-o instanță democratică, ultimul cuvânt îl are deci Comisia este motivul pentru care vom hotărâ asupra acestui punct în noiembrie. În mod normal însă așa este. Mie mi se întâmplă prima dată, dar așa stau lucrurile. Poate că uh, după amiaza, când avem liniște, vă rog, Jackie și Ismail, vă rog, ascultați-mă. E important. Deci, în această după-amiază avem uh, întâlnirea cu reprezentanții parlamentelor naționale. Vor veni 35 de parlamentari din diferitele parlamente. Nu toate parlamentele sunt reprezentate, dar v-aș ruga să fim noi reprezentați cum trebuie și uh, ne vom întâlni, nu ne vom întâlni aici pentru că este o încăpere prea mică, ci în 4Q2 uh, și uh, pentru că parlamentarii nu vin decât o dată pe an, doi reprezentanții Parlamentelor Naționale vorbesc și doar unul de la noi. Timpul de vorbire este destul de scurt, uh, chiar nu merge așa. Ismail, te rog, pentru că chiar e important. Sigur, putem să scurtăm timpul de vorbire, dar nu e normal să vorbească cei de la Parlamentele Naționale un minut, lor le dăm două minute. Noi suntem obișnuiți să fim conciși. Trebuie să înțelegem cum gândesc ceilalți parlamentari. E în regulă? Mulțumesc. Acum Și acum trecem la voturi. Pentru început, pachetul de vize. și vă rog să introduceți cartelele. Facem un test pentru început. Atenție, votul este deschis. Până acum totul în ordine. Felicitări, domnule Fanica. Ca de obicei, am avut mult de așteptat. Începem cu viza de circuit. Amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 5. Pentru? Nu. Cade. Amendamentul 6. A fost retras. Șase nu se votează, este lingvistic, șapte a fost retras. Amendament oral Există voci împotrivă? Nu e cazul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 9 retras, ca și amendamentul 10, amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 este retras. 14 pentru, împotrivă, cine se abține, adoptat. 15 retras. 16 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, cine se abține adoptat, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 4 pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Acum electronic, votul final, Paul, votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. 36 la 4 adoptat. Felicitările noastre! Următorul vot, codul de vize. Compromisul 1, cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține adoptat. 19, cine este pentru, împotrivă, cine se abține respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21, 21 cade. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 22 este retras. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, Împotrivă. Abțineri adoptat. 25. 25, da. Pentru. Împotrivă. Cine se abține? Respins. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Respins. 27. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Respins. 28 pentru. Împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 29 pentru. Împotrivă abțineri adoptat, 30, 30 și 31 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 32 pentru, împotrivă, abțineri respins, 33 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 a fost retras, compromisul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 și 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptați. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptați. 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Întrebări orale, amendament oral, avem vreo obiecție? Nu. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat? 12 cade, 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15. Cine-i pentru? cine împotrivă? Abțineri, respins. 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Adoptat. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votul final. Votul este deschis. Votul este închis. 40 la 2 și 2. Adoptat. Încă o dată, felicitări! Jetzt Trecem la următorul punct privind situația în Marea Mediterană, raportor din Media Kilonen, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromisul 1. 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri respins, 5 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 după 5 a trebuit să urmeze 6, dar 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, Asta sau mai trebuie să verific. Deci amendamentul 48. Votul este deschis. Votul este închis. 19, 24, 1. Respins. Compromisul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verific, deci 80, votul este deschis, votul este închis. 30 la 14 adoptat. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Uh, mai, ver, mai verificăm o dată? Da, 79, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 23 la 21, adoptat. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 82, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri adoptat. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. patru pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 88 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 100 pentru, împotrivă, abțineri respins, 100. Votul este deschis. Paul, 100. Pentru Împotrivă. A, scuze, îmi cer scuze. Da, votul este închis. 24 la 19 la 1. Adoptat. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abținere, respins. A fost o glumă sau vrei să, chiar vrei să verificăm? Nu. Bun. Nu, nu, nu glumeam, nu glumeam. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Foarte puțin au votat. Deci compromisul 14, încă o dată, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri adoptat. Compromisul 15, pentru. Împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 104, pentru. Împotrivă. Abțineri. O să verific. Paul, votul este deschis. Votul este închis. 26 la 18, adoptat. Și trecem la votul final. Votul este deschis. 1 lipsește, votul este închis. 34.90 adoptat. Felicitări! Wir machen eine kurze Unterbrechung. Facem o scurtă pauză pentru că am fost mai rapid decât credeam uh, și am amânat mobilitatea urbană, deci uh, la fără 10 poate, fără un sfert, continuăm. I think we can start. Cred că putem să începem. Ja, wir machen dann mit unserer Sitzung weiter. Reluăm așadar ședința și îi urez bun venit lui Peter Balas, care ne este bine cunoscut, a fost uh, coordonator uh, timp de ani de zile al coridorului Paris-Bratislava și acum se ocupă de coridorul uh, Mării Mediterane. Și vorbim acum despre prezentarea planului de lucru Uh, avem 35 de minute pentru prezentarea planurilor de lucru ale planului de lucru. Coordonator, în cazul de față, Peter Balaj, au 10 minute să ne facă prezentarea. Urmează întrebări și răspunsuri și planurile de lucru v-au fost trimise prin e-mail acum o săptămână și astăzi le găsiți aici. Peter Balaj, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Până la finele lui mai a trebuit uh, să vin să raportez uh, dumneavoastră aici în Comisia TRAN. Însă aeroportul din Bruxelles atunci uh, nu a permis aterizarea avioanelor, ceea ce ilustrează problemele pe care le avem în acest moment. Am fost blocat undeva în aeroport, îmi pare rău pentru asta. Însă mă bucur să pot să vă ofer un raport uh, pentru prima dată de când mi-am preluat mandatul anul trecut și asta în legătură cu uh, coridorul Marea Nordului Mediterană. Dați-mi voi să încep cu câteva caracteristici ale acestui uh, coridor. Este una dintre principalele conexiuni din nord spre sud în Europa. Acest coridor se întinde de la Glasgow, Edinburgh și Belfast în nord Cork, în Irlanda, și apoi Paris, Lille și Marsilia, capătul acestui coridor. Există câteva conexiuni secundare care includ, cum probabil bine știți, în acest coridor multimodal, porturi maritime, conducte, aeroporturi, poduri, căi de navigație interioare, căi ferate, drumuri și orice altceva mai este legat de traficul de marfă și de pasageri. Încercăm să stabilim conexiuni de înaltă capacitate multimodale pe acest teritoriu descris. Câteva cifre. Acest uh, coridor uh, Marea Nordului Mediterană reprezintă 40% din uh, toate uh, căile de navigație interioare uh, din Uniunea Europeană. Deci 40% doar pe acest coridor. 44% dintre porturi sunt acoperite. Există câteva porturi maritime majore în această zonă intens populată și mai avem un procent, 56% din totalul aeroporturilor uh, care uh, se ocupă de transport de marfă. Deci e o concentrație, uh, concentrare intensă aici. Sunt patru dintre porturile maritime majore ale europene, cinci dintre aeroporturile majore și așa mai departe. Bineînțeles, mai sunt și câteva aspecte critice, de exemplu conexiunile transfrontaliere, pe uh, calea de navigație interioară uh, Sena-Sheld. Apoi uh, pot să spun că aici, pe acest coridor, există un blocaj. Apoi um, mai există probleme legate de conexiunile care vizează porturile. Există probleme legate de conectarea mărilor de căile navigație interioare și așa mai departe. Interoperabilitatea este una dintre preocupările noastre. Uh, și în acest context pot să vă spun că pe acest coridor există și uh, uh, conexiuni de cale ferată de mare viteză între Belgia, Luxemburg, Paris și se pare că în ultimul uh, an am reușit uh, să uh, ne axăm pe această abordare a acestui coridor. Am finalizat aproximativ 30 de misiuni în șase state membre. Am mers în Irlanda, Regatul Unit, Benelux și Franța. Și pot să vă spun că în paralel cu dialogurile față în față purtate cu uh, miniștri sau cu uh, reprezentanții guvernamentali, uh, eurodeputați și actori interesați, am putut să testez chiar eu multe dintre mijloacele de transport din acest coridor. Am vizitat canalul Albert, am navigat cu anumite embarcațiuni din Ghent la Terneuzen, și am luat și trenuri de mare viteză în Franța, Regatul uh, Unit uh, și pot să spun că uh, am uh, uh vizitat și calea uh, navigabilă Seine-Shell, apoi uh, conexiunea feroviară Paris uh, uh, Besançon și alte căi de navigație interioară. Am și poze minunate uh, din aceste călătorii. Am onoarea să vă supun atenției planul de lucru, așa cum a spus și uh, domnul Kramer. L-ați primit deja pe internet, iar uh, astăzi avem și copii pe hârtie cu uh, anumite ilustrații. Puteți vedea cum arată harta și puteți primi informații suplimentare despre acest coridor. Ne aflăm acum uh, la momentul în care am făcut deja prima cele de ofertă pentru cofinanțare europeană. A fost un moment de cotitură în activitatea noastră. În primul an al activității noastre uh, am uh, putut redacta acest plan de acțiune. Acesta a fost principalul rezultat al muncii de anul trecut. Pot să spun că am beneficiat de sprijin logistic și de altă natură din partea Comisiei Europene am uh, ținut legătura cu Consiliul uh, Ministrilor de Transport, uh, individual cu fiecare ministru și am de asemenea, am uh, fost și la o întâlnire informală a acestui Consiliu la Milano anul trecut. Am avut și contacte individuale cu anumiți membri ai Parlamentului uh, European. A beneficiat de sprijin bun și probabil și alți coordonatori v-au uh, spus acest lucru, că există un forum, o organizație pentru aceste coridoare care uh, Uh, a fost foarte flexibil în a stabili un loc de întâlnire pentru ședințele noastre. În aprilie ne-am întâlnit cu reprezentanții statelor membre, aceasta a fost prima întâlnire a formulei, Apoi, în iunie, am uh, implicat și uh, gestionarii uh, de căi ferate și apoi și pe cei care se ocupă de infrastructura portoară și rutieră. În octombrie am invitat reprezentanții ai regiunilor, reprezentanții ai autorităților rutiere și ai aeroporturilor. Participarea a fost numeroasă. În paralel s-a desfășurat și întâlnirea plenară a acestui uh, forum și noi ne-am dat seama că acest uh, coridor al nostru, Marea Nordului Mediterana, se bazează mai ales uh, pe um, apă. Apa joacă un rol important. Vorbim despre porturi maritime, conexiuni maritime scurte și căi de navigație interioare. Am stabilit împreună cu statele membre un grup de lucru pentru uh, ape. Am avut așadar această posibilitate. Avem până acum trei întâlniri uh, ale acestui grup. Ultima a avut loc uh, acum câteva săptămâni și uh, pot să spun că am, între- am întrebat participanții dacă doresc să se păsteze acest grup de lucru, iar răspunsul a fost pozitiv. Da, se dorește continuarea activităților acestui grup de lucru. În uh, maniera hoc uh, am putea să integrăm și alte uh, moduri de transport, însă se pare că uh, Trebuie să existăm mai mult pe porturile maritime și pe porturile de navigație interioară. Ne-am terminat prezentarea de introducere și acum dați-mi voie să vă prezint rezultatele cererii de oferte din 2014. S-au alocat 1,6 miliarde de euro pentru acest coridor. Aceasta este suma finală. 65 de propuneri au fost înaintate și uh, s-au uh, solicitat contribuții de 3,5 miliarde. 15 uh, dintre aceste propuneri nu au fost recomandate de către uh, diversi experți prezenți în grupuri, pentru că nu au îndeplinit criteriile. Din cele 40 de oferte care au mai rămas, 34 de propuneri au fost alese de către comisie pentru că reprezentau cea mai uh, mare valoare adăugată europeană. Bineînțeles, costul total uh, al acestor 34 de proiecte este cu siguranță mult mai mare. Este vorba despre 4,4 miliarde de euro. Contribuția noastră este destul de semnificativă, iar uh, majoritatea fondurilor a fost alocate transportului pe apă, aproximativ 80% din bani. Avem un proiect uh, mare, major, proiectul uh, care vizează Sena, mai avem și altele, iar acum pregătim uh, următoarea cerere de oferte și aici am putea să sugerăm câteva aspecte orizontale, ERTS, autostrăzile uh, mărilor și așa mai departe. Încercăm uh, să ne sporim capacitatea, să sporim capacitatea statelor membre pentru a obține cât se poate de uh, multă plus valoare europeană. Am terminat, domnule președinte, și aștept întrebări. Domnule Balaș, vă mulțumim foarte mult, mai ales pentru că ați respectat timpul alocat. Lina Siria Lasenda are cuvântul prima. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului Balaș pentru această prezentare, pentru informațiile pe care ni le-a uh, oferit. Și asta în legătură cu acest coridor atât de important. Ați spus pe bună dreptate că acest coridor uh, se bazează în mare măsură pe transportul uh, pe ape. Am ascultat informațiile pe care ni le-ați oferit în legătură cu uh, cererea de uh, oferte. Pot să spun că... La mai alta financiar. Am fost surprinsă de uh, finanțarea care a fost dată unui uh, mare proiect, uh, proiectul Senesco, un proiect de secol 21. Și asta pentru că lumea tot vorbește despre el. Accentul pus pe Senesco, după părerea mea, este semnificativ. Însă există aici anumite întrebări uh, legate de acest proiect. Uh, uh, a fost oferit un miliard de euro pentru această primă cerere de ofertă. Și asta pentru faza de studii, faza preliminară. Dar, uh, până la urmă, s-a ajuns în ceea ce privește faza de studii la finanțarea maximă, deci de 40%. Am dorit să înțelegem ce va putea reprezenta în mod concret acest uh, canal în ceea ce privește uh, transferul modal, modal shift. Care este așadar uh, uh, progresul înregistrat în legătură cu acest uh, canal? Jens Nielsen. O tac för eh, redogörelsen. Eh, det här är ju en, en av de... Mulțumesc. Mulțumesc și pentru că ați tra- că tratați acest coridor extrem de important. Sunt întrebări care au fost puse de, și de alți coordonatori. Avem uh, întâlniri comune între coridoare pe care le-ați menționat și mi se pare crucial că în special aici coridorul pe care îl coordonează doamna Trautman de la Baltică până la acest coridor Marea Nordului să întreprindem o analiză comună a zonei pe care o parcurge acest coridor. Doriți să conlucrați cu, și dumneavoastră cu doamna Trautman pentru a avea aceste reuniuni comune pentru a discuta acest coridor. Danke sehr. Mulțumesc. Okay, good. Thank you very much. Mr. Bassis. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentare. M-a surprins să văd că există 40% dintre porturi în acest coridor. Am auzit propunerile de finanțare și care sunt propunerile care vor asigura un profit eh, din punct de vedere european. După cum știți, vin din partea irlandeză, deci Dublin ar fi o prioritate principală pentru mine. Mă bucur că am obținut o finanțare, ceea ce este bine. Registrăm un progres în ceea ce privește planurile de dezvoltare. Dacă ne puteți da o idee în legătură cu stadiul în care se află proiectele care au primit finanțare, cum se pot dezvolta în continuare și pentru următoarea rundă cum vedeți lucrurile se va întâmpla la fel ca și în proiectele anterioare sau veți avea o abordare diferită decât cea a, actuală. Mulțumesc, Peter Lundgren. Vă mulțumesc și eu aș dori să mă refer la uh, grupurile de coridoare care au reuniuni comune. Avem un coridor, de exemplu, care uh, se termină în Polonia, în regiunea Slinovski, și aș spune că dacă discutăm acest coridor și vedem portul ăsta din Baltică, există o capacitate foarte mare de primire a traficului feroviar acolo. Așadar, există foarte multe uh, Uh, aspecte, trebuie să încurajăm uh, transportul mărfurilor și uh, transportul în general pe care feroviară cu acest port Ustad pentru a investi mai mult poate în căi ferate pentru a îmbunătăți capacitatea lor. Acest lucru ar ajuta să se preia din sarcina care există acum asupra porturilor Poate ar trebui să îmbunătățim coridoarele existente și nu neapărat să le prelungim și mai mult. Mulțumesc mult. Am și eu două întrebări critice înainte să treceți la răspunsuri. De 30 de ani avem același vis când se construiesc uh, drumuri uh, pe apă, ne gândim că putem să transportăm foarte mult pe ele. Dar în, ultimele, în ultimii 20-30 de ani, eh, cota acestora a scăzut de la 20% la 8%, deși se investește foarte mult în proiecte de genul acesta. În uh, Germania, când s-a construit canalul Rin-Dunăre, uh, ehm, ministrul de atunci spunea că asta este cea mai mare construcție de la turnul Babel încoace. Dacă facem acum eh, și ne uităm eh, unde s-a ajuns, rezultatul este foarte slab și cunosc multe alte proiecte de același gen. Și bineînțeles că fiind uh, verde sunt pentru traficul intern, mai ales dacă există și limite de emisiuni și așa mai departe. De aceea întrebarea mea sau întrebările critice pe care le am sunt, pe de-o parte, există un proiect în ultimii 30 de ani în cazul căruia să puteți spune aici am ajuns la o ameliorare a situației, am făcut o îmbunătățire și transportul pe acest drum a crescut. Puteți să numiți măcar un proiect pozitiv? Sau puteți să-mi spuneți niște măsuri care s-au luat pentru a se crește acest tip de transport? Pentru că pot să vă dau proiecte rutiere, proiecte feroviare, mii, dar în ceea ce privește uh, partea pe care discutăm aici, nu avem nimic. Uh, se discută și asta sau spunem numai o să construim noi ceva și apoi vedem noi ce transportăm? Pentru că dacă nu transportăm, pur și simplu pierdem mulți bani uh, care ar putea fi folosiți în alte sectoare în care chiar am registrat succese. Și acum aveți cuvântul. Thank you very much for the... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Senesco. Este un proiect major a fost promovat și prezentat de către Franța, de către guvernul valon și flamand, ca un exemplu bun de cooperare între statele membre. Câteodată avem dilema dacă statele membre unesc proiectele sub o singură umbrelă sau dacă noi ar trebui să vedem interconexiunile și diversele impacte reciproce ale proiectelor. A fost un caz model pentru inițiativa statelor membre de a unifica mai multe proiecte. Am fi putut sub, subdiviza SENESCO în mai multe proiecte mai mici și datorită spiritului european de cooperare al guvernului francez, uh, nordul Franței, Valonia și Flandra au putut să semneze o serie de acorduri. Am, am fost prezent la semnătura solemnă a unui asemenea acord și am felicitat participanții că au putut să se unifice și că nu Comisia Europeană și sau alte instituții au încurajat statele membre să găsească soluții comune, ci ei, ele, statele membre, au făcut acest lucru singure. Așadar, am ajuns la un proiect mare care acaparează o mare parte din resursele de finanțare, merge conform așteptărilor și deschide calea pentru schimbările modale. Se va putea naviga pe Sena până la Paris. Acolo există conexiuni cu terminale feroviare și rutiere. Bineînțeles că aici apar alte întrebări dacă se deschide într-adevăr posibilitatea pentru intermodalitate. Avem acest concept al intermodalității în coridoare, un concept foarte bun, dar ce înseamnă intermodalitatea? Înseamnă pur și simplu o trecere de la o modalitate la alta, înseamnă o capacitate mai mare, o traversare în orice caz, noi identificăm care sunt modalitățile la început și după aceea încercăm să găsim o întrebare, un răspuns la întrebarea domnului Kramer dacă într-adevăr există intermodalități. După experiența mea anterioară cu trenurile de viteză înaltă, ne concentrăm pe creșterea capacităților și interconectarea statelor membre, însă capacitatea în sine nu atrage traficul. Faptul că am adâncit portul maritim sau că am, am ridicat podurile deasupra canalelor uh, din Europa, aceste lucruri nu atrag în sine traficul. Așadar, încercăm să includem pe actori pentru a le afla motivațiile. Motivația principală este financiară a prețului. Și bineînțeles că avem în primul rând nevoie de capacități, dar în momentul în care acestea există, care este prețul compara, o analiză comparativă a prețurilor din punctul de vedere al transportatorilor, dacă, care le-ar face să opteze pentru o cale navigabilă internă. după aceea timpul și, în al treilea rând, posibilitatea interconectărilor. Poate cunoașteți această problemă cu căile navigabile interne. Câteva, lipsesc câțiva metri sau kilometri de uh, drum sau de uh, cale ferată pentru a conecta un port de rețelele feroviare sau auto uh, Uh, însă există companii diverse, uh, există diverse companii private, investitori, interese diferite și câteodată nu se uh, finalizează acești ultimi kilometri care ar fi necesar pentru intermodalitate. Trebuie, bineînțeles, așadar să facem analize comparative care să țină cont de preț, de uh, timp și de soluțiile optime. Am o cooperare foarte strânsă cu doamna Trautmann. Ne întâlnim frecvent, avem o nouă reuniune cu coordonatorii la sfârșitul săptămânii aici la Bruxelles, un seminar al coordonatorilor și una dintre caracteristicile acestui coridor Marea Nordului Mediterană este că traversează mai multe alte coridoare. Pentru că un coridor este o abordare structurată în ceea ce privește finanțarea comunitară. Însă, în realitate, facem parte din aceeași rețea. Marea Nordului, coridorul Marea Nordului Baltică, Baltica și uh, Coridorul Rin-Alpin uh, traversează Belgia, uh, de asemenea Franța și sudul Franței. Deci, coridorul Marea Nordului Mediterana are uh, puncte de întâlnire cu patru alte coridoare. Și acest lucru poate să lege între ele locuri foarte îndepărtate unele de altele în Europa. Regatul Unic și Irlanda nu le-am menționat ele sunt conectate cu uh, o abordare europeană uh, pentru prima dată în istorie. Pentru prima dată în istorie am inclus Regatul Unit și Irlanda și aș spune că este un proces de învățare reciprocă care dar poate ar trebui să ne gândim și la regiunile periferice ale Europei. Am fost la Cork și am mers chiar până la Shannon Point pentru a vedea care este situația. Și de asemenea, puțin dincolo de granițele coridorului, am fost în țara Galilor și în Irlanda de Nord și uh, chiar în nordul Scoției până la Dundee pentru a vedea care sunt diversele posibilități, care ar fi plus valoarea europeană dacă am putea găsi conexiuni cu regiunile periferice. Trebuie să existe profit reciproc și pentru aceste regiuni și pentru Europa care să aibă legături cu uh, piețele îndepărtate. Bineînțeles că alte state membre, Germania, Franța și Austria, au o experiență foarte îndelungată de lucru cu instituțiile europene, de pregătirea solicitorilor și cum să își uh, susțină uh, argumentația. Regatul Unit și Irlanda tocmai învață acest lucru și noi învățăm să dialogăm, s-ar putea spune. Există și capacitățile portoare ale Regatului Unit, care sunt mai complexe. Nu este foarte clar cine ce deține acolo. Da, într-adevăr, trebuie să investim mai mult în căile ferate, sunt de acord, însă în paralel cu căile navigabile interne. Deci, trecerea de la rutier către căi ferate și către căile navigabile interne ar fi una dintre ideile de bază ale multimodalității, ținând cont de punctele de conexiune, de aceste, acești ultimi metri sau kilometri despre care vorbeam. Voi lua cu mine întrebarea cu domnului Kramer. Unde pot să găsesc un exemplu real convingător de îmbunătățire prin îmbunătățirea um, opțiunilor modale. Voi găsi exemple convingătoare în legătură cu aceste capacități care să promoveze această schimbare modală pe care o avem în vedere. Of, of. Aștept cu mare nerăbdare. Vreau să vă spun un singur lucru. În 1992 a existat uh, o legătură feroviară în care, uh, uh, cu care călătoreau 300 de călători pe zi. Trebuia să fie închisă de Deutsche Bahn. A fost preluată de autoritățile locale, au schimbat planurile de călătorie și astăzi pe acea linie călătoresc 23.000 de pasageri pe zi, fără să se fi investit prea mult în infrastructură. Uh, și cred că același lucru se poate vorbi și despre transportul ă, intern pe apă. Sunt ă, niște lucruri care trebuie, trebuie coordonate foarte bine și aștept cu mare nerăbdare să văd dacă există ă, vreun exemplu, am adresa, însă între timp Arela poate să ne pună o întrebare pentru că avem timp. Mulțumesc, domnule președinte, eu cred că nu Mm, mi s-a răspuns. Proiectul cel mai costisitor pe care îl avem în perioada 2014-2020 cu 20 de milioane mai scump decât Leon Turin, Torino. Este, este acest canal. Și eu aș dori ca să știu cât kilometri are acest canal pentru a vedea cât, ce preț este la kilometrul de canal și în al doilea rând calendarul. Mi-a spus că încă discutați, cu um, actorii implicați pentru a vedea ce se face cu acest canal. 10 miliarde uh, cheltuite pe studii uh, și dacă încă se discută despre fluxul de trafic, mi se pare puțin aberant, pentru că există alte proiecte care au studii făcute și nu au primit nici măcar o treime din fondurile alocate acestui nou canal. Așadar, eu aș dori să fiu să știu cât, despre câți kilometri de canal este vorba aici, despre uh, cât va costa și în ce stadiu suntem al procesului, pentru că dacă spuneți că încă se discută în legătură cu ce vom face cu acest canal, mi se pare alarmant. Este, cu toții știm că avem un buget de austeritate. Danke, nochmal. Mulțumesc uh, și acum răspunsul. Îmi cer scuze, nu am răspuns la întrebarea dumneavoastră în legătură cu calendarul de implementare. Am convenit o perioadă de timp între 2017 și 2023. Acesta este calendarul proiectului. În ceea ce privește kilometrii, pot să vă promit, am aici o, o cifră, 104, nu cred însă că este corectă cifra, vă voi scrie o scrisoare, îl pun în copie pe domnul Kramer, în legătură cu lungimea și în legătură cu alte date pe care le deținem. Cred că este important și numărul de poduri, interconectările, pentru că sunt alte caracteristici importante dincolo de numărul de kilometri pur și simplu. O parte din răspuns este că uh, este vorba aici de un proiect major care ar fi putut fi divizat în mai multe alte subproiecte și atunci am fi avut un număr mai mare de proiecte finanțate mai puțin. Eu nu mă împotrivesc susținerii unor uh, idei europene atunci când interconectează mai multe state membre și modalități și în acest caz am avut un proiect foarte bine pregătit. Și uh, ca ultimul răspuns al domnului Kramer, cu această problemă de capacități, deseori revenim la problema oului și a găinii. În momentul actual noi, noi, noi nu avem trafic. Ce s-ar întâmpla dacă am deschide o nouă cale? Din acest motiv trebuie să analizăm modalitățile dinamice pentru a vedea impactul. Și de aceea trebuie să lucrăm cu consultanții și cu Comisia Europeană. Atunci când avem întrebări de acest gen, pentru a încerca să analizăm Însă, bineînțeles, misiunile și măsurătoarea rezultatului dau rezultatul cel mai fiabil. Mulțumesc mult pentru prezentare, întrebări și răspunsuri. Sigur, vom mai primi două răspunsuri în scris pe care le voi trimite tuturor. Domnule Balas, vă mulțumesc foarte mult și cu siguranță ne vom revedea. Ja, wir kommen jetzt zu... Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre pe coridorul Rotterdam-Genova. Cred că este cel mai bun, cel mai important coridor în viziunea tuturor grupurilor, cel mai important din Europa cel puțin. De aceea ne bucurăm că îl avem aici pe domnul Pavel Văcicofi, care este coordonatorul european al acestui coridor și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce aspecte pozitive și poate mai puțin pozitive ne puteți descrie. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. I am very happy to hear that. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă aud că spuneți că acesta este coridorul cel mai important. Eu sunt uh, nou venit am început să lucrez de-abia în iunie, am înlocuit-o pe Ana Palasia, căreia îi, îi sunt foarte recunoscător pentru munca de până acum. Aș dori acum să vă prezint ceea ce se întâmplă. După cum știți, este destul de scurt, 5 state membre și Elveția. E singurul coridor din care face parte și Elveția. 13 uh, noduri urbane, 11 aeroporturi, 8 porturi maritime, 22 porturi interne și 20, 20 de terminale uh, feroviare. Dacă să ne uităm la caracteristicile acestui uh, coridor, uh, e bine, multimodalitatea uh, e un aspect, a fost menționat și uh, anterior de domnul Balaș. Eu cred că acesta este coridorul cel mai multimodal este un coridor cu 54 de căi de navigație interioare, 34 de uh, căi uh, rutiere și 12% feroviare. Majoritatea traficului uh, se axează pe zona dintre uh, Belgia, Olanda și Germania. Uh, vorbim despre 82%. Puteți vedea oricum pe hartă aceste informații. Harta se găsește firește și pe site-ul nostru. 82% din transport se efectuează în schimb uh, pe uh, căile rutiere. Există diverse etape de evoluție uh, ale acestui proiect. Ne gândim la chestiunile care țin de mediu, poluarea fonică, poluarea atmosferică și congestia. Acestea ne pun probleme. Vă spuneam, Uh, vă voi spune cum uh, stau lucrurile cu activitatea coordonatorului pentru acest uh, coridor. Deocamdată am organizat patru forumuri pentru acest coridor. Numărul actorilor interesați a sporit. Au participat statele membre, porturile, aeroporturile, CCNR și autorități regionale. Există două grupuri de lucru care se axează pe porturi, căi de navigație interioară și regiuni. Ehm, Ana Palasia și cu mine am organizat mai multe întâlniri, inclusiv cu unii dintre dumneavoastră, pentru care sunt eh, foarte recunoscător, am beneficiat de sprijinul și orientarea din partea dumneavoastră. Am luat parte și eu eh, la zilele TNT eh, din iunie de la Riga și am prezentat pentru prima dată atunci programul nostru unei audiențe mai vaste. Dacă e să ne gândim puțin la principalele uh, rezultate. Avem un studiu uh, cu privire la coridor uh, realizat de anumiți consultanți, avem hărți Tentec care ilustrează modul în care acest coridor se conformează standardelor TNT uh, pentru domeniul feroviar, mai ales atunci când e vorba despre electrificarea segmentelor feroviare. Am continuat să analizăm lista de proiecte pe care dorim să le implementăm până în 2030. Apoi, planul de acțiune a fost pregătit de către uh, coordonatori, uh, de Ana Palasia și de mine, mai ales în ultima etapă. Aici am stabilit uh, câteva priorități bune. Am dorit să îmbunătățim conformitatea cu cerințele TNT, mai ales în domeniul feroviar. De asemenea, um, ne interesează și conformitatea pe sectorul căilor de navigație interioare. Este coridorul uh, care este aproape în totalitate electrificat. Există neconformitate doar în proporție de 7% um, pe sectorul rutier, 12% pe sectorul feroviar, uh, dar sectorul uh, um, navigației pe apă respectă în totalitate standardele. Uh, Rinul este un râu uh, perfect navigabil și el, este, el reprezintă practic marea uh, parte a acestui coridor. Ne-am gândit să punem în aplicare mari proiecte transfrontaliere cu cele trei state pe care le-am menționat. Este vorba despre Germania, Elveția și Olanda există aici un segment între uh, Elveția și Italia. Ne-am gândit să promovăm soluții inovatoare, să folosim așa cum trebuie uh, infrastructura uh, electrică, ne-am gândit să reducem cât se poate de mult uh, poluarea atmosferică și poluarea fonică și apoi să întreținem infrastructura existentă. De asemenea, am dorit să investim în RTMS de-a lungul uh, acestui uh, coridor. Am cooperat foarte bine cu actorii uh, interesați majori, mai ales cu cei care se ocupă de transportul de marfă pe acest coridor. Există mari nevoi de investiții aici, avem 175 de proiecte, inclusând 30 de proiecte în Elveția. Acestea trebuie puse la punct uh, aplicate până în 2030. Uh, volumul total al investițiilor estimate uh, se situează undeva la 60 de miliarde de euro. Sunt mai multe proiecte, de exemplu e Basel, conexiunea practic cu Elveția, apoi Chisom Milano, sunt domeniile de interes major. Dați-mi voie să vă atrag atenția și la uh, lista proiectelor. Vorbim despre anumite proiecte preidentificate în uh, cinci secțiuni uh, total diferite. Există o listă, cum spuneam, de 175 de proiecte care au fost identificate. Este o listă diferită de proiecte aceasta este lista lungă de proiecte care se axează pe uh, finalizarea uh, coridorului până în 2030. Anexa CEF este o listă mai scurtă care vizează perioada de până în 2020. Nu există o legătură directă între cele două liste de proiecte. Dacă e să analizăm puțin finanțarea recomandată CEF pentru acest coridor, uh, Coridorul nostru uh, este cel care a primit uh, cea mai puțină uh, finanțare, însă practic 55% din solicitările noastre au fost acoperite cu prima cerere de ofertă a CEF. Apele apar cu albastru, în planificarea noastră multianuală. Fondurile de coeziune sunt cu roșu și sunt anuale. Puteți vedea că totul se încadrează în planificarea multianuală a programelor de lucru. În ceea ce privește proiectele, finanțarea CEF pe secțiune ne spune că s-au identificat 9 secțiuni, majoritatea dedicate sectorului uh, feroviar. Puteți vedea asta cu albastru pentru sectorul cazului Basel, și pentru Rotterdam Zivener. Și apoi uh, Milano-Novara la granița cu uh, Elveția. Apoi vorbim despre sectorul rutier, cel de-al treilea, colorat cu portocaliu, aș spune, Basel-Antwerpen, Antwerpen-Rotterdam, Rotterdam-Amsterdam și câteva proiecte în alte zone, mai ales uh, în ceea ce privește modalitatea pe uh, apă, căi de navigație interioară, inovație și așa mai departe. Vă mulțumesc uh, pentru atenție, apreciez sprijinul pe care l-ați arătat și sunt deschis la întrebări. <coughs> Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Avem deja primele întrebări. Marcus Peter. Peter. Ja, ich möchte mich bei dem Eh, vreau să-i mulțumesc coordonatorului pentru această privire de ansamblu. Pare o poveste de succes, așa cum ne imaginasem și noi de la bun început. Eh, Mă bucur foarte mult că lucrurile au mers după cum era prevăzut. Întrebarea mea, prima licitație pare să fi mers foarte bine pentru acest coridor. Vă mai așteptați și la o posibilă a doua licitație? Mai există șanse în ceea ce privește mijloacele pe de-o parte, în al doilea rând în ceea ce privește proiectele concrete? Și a doua întrebare se refer la fondul de investiții strategice Vedeți aici uh, vreun proiect care să fie legat nemijlocit de acest coridor? Există deja idee uh, din partea Băncii Europene de Investiții sau a statelor naționale? Și a treia întrebare, în calitate de coordonator pentru că sunteți coordonator între toate părțile implicate. Cum vi se pare cooperarea cu guvernele naționale? Funcționează bine lucrurile sau există obstacole? Mulțumesc! Mulțumesc mult! Ines la semna. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru informații, pentru că a trebuit să preluați ștafeta de la doamna Ana de Palacio însă a fost una dintre prezentările cele mai complete pe care le-am uh, avut și v-aș ruga să ne transmiteți prin secretariat. Pe mine mă interesează foarte mult obiectivele pe care le-ați menționat, unul care este în special relevant pentru că face parte din marea provocare actuală și anume menținerea. Cum uh, aveți uh, în vedere această susținere a rețelei și implementarea acest, finanțarea și implementarea acestei întreținere a rețelei mai degrabă. Este vorba un coridor care traversează Elveția spre nord către sud. Sunt implicate și 30 de proiecte elvețiene. Ce proie- procent din finanțele europene vor fi alocate acestor proiecte elvețiene. Și, în ultimul rând, dumneavoastră ați spus că există o anumită incoerență, nu ați, spus chiar, nu ați folosit chiar acești uh, termeni, însă uh, există o anumită neconcordanță între lista lungă și, cea, și lista scurtă și obiectivul pentru 2030. În ce sens uh, veți pune cap la cap cele două liste? Pentru că trebuie să conectăm aceste două proiecte, uh, rețeaua lungă, rețeaua scurtă, uh, diversele priorități. Mi-aș dori să spuneți uh, ce veți face în acest sens. Ia. Bun, acum este rândul meu și mi-am dat seama că la anul se fac 20 de ani de la încheierea acordului de la Lugano și acest coridor trăiește din legătura prin Alb și uh, Elveția s-a declarat deschisă să construiască două tunele, unul la Lucebec și unul la Gota și cel de la Gota va fi terminat uh, anul viitor. Dar la ce e de folos tunelul dacă nu există legătura? Acordul a fost semnat acum 20 de ani și din ce am auzit eu, uh, italienii nu fac mare lucru și uh, în Germania, între Karlsruhe și Basel, avem nevoie de 4 miliarde de euro și uh, dacă mă gândesc la ultimul buget al Guvernului Federal, erau dedicați 19 milioane, deci am avea nevoie de 200 de milioane. Deci ce a făcut Elveția în 20 de ani cu capacități financiare mai mare, alte țări nu reușesc. La fel se întâmplă și în cazul legăturii între Olanda și Germania și acolo sunt dificultăți. Ce facem în privința lor? Pentru că aici vorbim despre o încălcare a acordului și uh, cele două tuneluri fiind gata, ar trebui să funcționeze lucrurile. Ceea ce nu se întâmplă. Ceea ce înseamnă că nici investițiile elvețiene nu mai rentează. Care este reacția? Uh, știu că în Germania ne-am certat timp de 15 ani ce uh, tunel să construim, uh, pe unde să-l construim, dacă să-l construim sau nu. Slavă Domnului, între timp s-a rezolvat pe hârtie, dar încă nu s-a început, uh, încă nu s-a început construcția. În următoarele săptămâni acest lucru se va discuta în Parlament, ceea ce este bine, dar mă întreb de ce se întâmplă după 20 de ani. Uh, și care este reacția noastră, care este planul concret în Italia și în Germania pentru uh, distanța dintre Basel și Karlsruhe? Din punctul meu de vedere, nu este o problemă de bani, ci de voință politică. Care este pretextul invocat de statele membre? Care este reacția lor? Uh, okay, thank you uh, for your questions. Uh, I understood uh, them in your languages, but I try... Mulțumesc pentru întrebări. Am încercat să vă răspund în limba engleză, Nu să puteți să vorbiți și în poloneză. Știu. Dar ar fi mai greu ca dumneavoastră să vă trebuiască să vă puneți căștile tot timpul. În orice caz, întrebare pe, întrebarea de la domnul Pipă în legătură cu uh, ofertele pentru acestea sunt planificate, însă vă amintiți că ați menționat FC, Uh, 3 milioane de euro au trecut din la CF la EFSI, inclusiv pentru TNT, deci, deocamdată finanțele, finanțele sunt limitate. Majoritatea proiectelor sunt cele care cad în CF anexa 1. De obicei, finanțarea este cam o treime pentru toate proiectele de coridor. În cazul acestui coridor reprezintă uh, în jur de 55% din toate proiectele solicitate. Deci este o rată mai mare decât cea a finanțării medie. Poate și din cauza că proiectul se apropie de maturitate și anumite studii sunt deja făcute de ani de zile, deci proiectul este mai matur. În ceea ce privește EFSI, mi-ați spus întrebări foarte detaliate în legătură cu care proiecte ar putea să fie viabile din punct de vedere comercial. Pentru că vorbim despre CFE pentru granturi. Cu două săptămâni în urmă am vizitat autostrada care merge la Zeebrugge. M-am întâlnit cu ministerul, ministrul flamand al transporturilor aici și am discutat acest proiect proiect care a fost uh, finanțat din inițiativa Obligațiune Proiecte. Am fost primul proiect de acest gen și m-am bucurat foarte mult de structurarea acestui proiect și cred că aceste instrumente inovatoare de risc înalt propuse de EFSI ar putea să funcționeze uh, avem aproape trei eh, finanțări de 3.000 de miliarde care ar putea fi transmise către EFSI. Din 2000 de proiecte, 29 aveau legătură cu transportul, deci cam o treime. Am văzut o prezentare de la Banca Europeană de Investiții ...65 miliarde de euro în legătură cu 55% pentru autostrăzi, 30 de miliarde pentru reconectări în legătură cu 35%, pentru căile navigabile interne 70 de milioane și 30 de, 70 de miliarde, însă în total sunt foarte multe proiecte care pot să fie finanțate din EFSI. Singura întrebare este cât timp avem la dispoziție. Pentru că trebuie să existe foarte multe capacități și totul depinde de oamenii care vor lucra pe aceste proiecte. Însă, în ceea ce privește acest coridor, nu pot să vă spun exact care va fi situația, însă există un potențial pentru uh, drumuri și porturi. De părerea am în legătură cu susținerea națională. Presupun că susținerea națională Mm, îmi place susținerea națională în ceea ce privește participarea la forum, pentru că acești actori implicați participă la forum și se implică în ceea ce privește legătura Karlsruhe-Basel. Poate va trebui să discutăm mai mult pentru a obține o susținere mai mare pentru acest proiect, pentru că sunt câteva probleme de fiecare dată când se actualizează capacitatea, trenurile ajung la 200-250 de km pe oră, însă atunci apar alte probleme cu zgomotul, tunelele, însă oricum ă, angajamentul către logica coridorului este unul foarte bun, însă statele membre trebuie să se implice și să lucreze. Înțeles, înțeleg că finanțele sunt disponibile pentru acest proiect. Căutăm susținere din partea domnului Kramer și din partea dumneavoastră În ceea ce privește întrebarea doamnei Ayara Sender în legătură cu întreținerea, în, în general, întreținerea este finanțată de către statele membre. Acesta este principiul general. M-am întâlnit cu reprezentanții actorilor implicați care doreau să discute mai mult despre această întreținere și uh, logica coridorului, însă este atribuția statului membru, după cum s-a decis deja de ceva vreme. Și e, problema coerenței între cele două liste, cele 175, lista de 175 de proiecte și cealaltă listă cu 9 secțiuni. Există o anumită coerență, însă nu prea se potrivesc exact aceste două liste. Una dintre liste este în anexa 1, deci este adoptată, aprobată de statele membre și cealaltă este doar o listă indicativă. Nu are același statut. Însă bineînțeles că este bine să avem o listă pentru că în ceea ce privește planul EFSI de dezvoltare, abordăm noua perspectivă financiară. Deci trebuie să continuăm lucrul pe pregătirile financiare pentru a nu pierde acest impuls. Și vă mulțumesc. Nachfrage. Poate aș mai avea eu o întrebare. Sigur, știm că statele membre sunt răspunzătoare, dar în cazul acestui proiect există un acord. La celelalte nu sunt decât declarații de intenție. Statele membre cu comisie eh, spun că sunt în favoarea acestor lucruri și de, eh, în funcție de asta depinde câți bani primesc. Dar aici, în cazul tunelului prin Elveția există un acord care a fost semnat acum 20 de ani și care nu este respectat. Ce posibilități există? Pentru că puteți să-mi spuneți multe proiecte în care au fost investiți bani, dar în cazul acesta avem un acord care este încălcat. Ce posibilități are așadar Comisia să ă, pună în aplicare acest acord. Pentru că la celelalte proiecte vorbim despre intenție. Toată lumea spune, da, sigur, vrem, dar nu avem bani și așa mai departe. Aici însă avem un acord semnat de patru țări, Italia, Germania, Elveția și Olanda. Și lucrurile nu se pun în mișcare. Ce posibilități există aici și de ce nu s-a intervenit acum 15 ani, când de pildă s-a văzut că nu se întâmplă nimic cu Ecarsurile Basel? Uh, mulțumesc. Uh, da, înțeleg uh, de ce susțineți acest proiect. Păi mi-a cerut sprijinul, da, așa este. Știți, un coordonator coordonează, dar în același timp facilitează. Uh, Așa că aș uh, aborda aceste uh, soluții mai degrabă într-o variantă practică. Ideea nu este să vorbim despre tratate și acorduri, pentru că tratatele și acordurile mă depășesc un pic. Ideea este să facilitez înțelegerea necesității și sigur că proiectul Galțului Baza a fost numărul 1 pe lista. Deci este o prioritate absolută. Întrebarea este ce putem face mai departe pentru a promova acest proiect. Bineînțeles că mi-ar plăcea foarte mult să aud și punctul de vedere elvețian, ce au de spus elvețienii. Ehm, practic, Elveția este deosebit de importantă Întâi am vrut să discut uh, cu ministrii din statele membre înainte de a mă întâlni cu partea elvețiană, dar se pare că va trebui să mă duc uh, mai devreme la elvețieni. Mulțumesc. Încă o întrebare. Într-adevăr, în legătură cu acest ultim aspect, v-am întrebat dacă cele 30 de proiecte elvețiene, ce finanțare europeană primesc pentru că avem aceste posibilități și în al doilea rând la întreținere spuneți că s-a decis că o va face statele membre, însă la mecanismul conectare Europei Comisia avea o serie de dubii, însă una dintre problemele care sunt pregnante în statul meu, însă văd că și în alte state, este că marile proiecte nu țin cont de costul de întreținere ulterior finalizării și este vorba de o întreținere care în Europa, dată fiind vârsta infrastructurii, după cum s-a întâmplat în Statele Unite, se ajunge la un moment critic. Deci, v-aș solicita dacă cel puțin am putea să introducem o formulă prin care din acest coridor să identificăm know-how pentru a se pregăti pentru că atunci când se fac aceste mari proiecte să se țină cont în mod explicit și să se țină cont uh, de acest criteriu al întreținerii ulterioare, pentru că cred că ajungem într-o situație critică în care întreținerea va ajunge să acapareze o mare parte din finanțările publice din, ultimii, din următorii ani Așadar, trebuie să ne gândim la aceste lucruri de dinainte. Bitte no. Da, vă rog, răspunsul. Ținând seama de constrângerile bugetare și de ceea ce s-a decis deja de statele membre în privința mentenanței, pot spune că Putem lua în calcul în viitor acest lucru, dar ține din nou de statele membre. Orice revizuire a liniilor directoare ține de statele membre. Poate că va trebui să luăm în calcul mentenanța, însă problema aici se leagă de modul în care privim infrastructura și costurile totale. Pentru că atunci când discutăm proiectul, uneori există anumite condiții care creează probleme, sunt lucruri trecute cu vederea. Costurile totale ale proiectului sunt uneori trecute cu vederea, uităm de ele și este o perspectivă. Poate că dacă schimbăm paradigma în care privim proiectul, am putea să discutăm și de problema mentenanței. În ceea ce privește Elveția, da, 30 de proiecte elvețiene, încă o dată vreau să am o cooperare foarte strânsă cu Elveția pe aceste proiecte și sigur de la Ana Palacio și de la Comisie, de la Ana Palacio predecesoara mea, am auzit că elvețenii sunt niște parteneri foarte buni, sprijină foarte bine dezvoltarea, sunt cooperanți și excelență. Aștept deci cu nerăbdare cooperarea cu elvețienii. Mulțumesc foarte mult! Acesta a fost uh, raportul lui Pacel Wojciechowski privind cel mai important coridor și în cel târziu, într-o jumătate de an, pe 2 iulie, ne întâlnim anul viitor, atunci se deschide uh, coridorul Gotatule. Sper că nu o să avem nevoie de 30 de ani ca să terminăm coridorul Karlsruhe-Basel. Iunie, mă corectez, nu iulie, deci atunci se deschide tunelul Gotatule. Bun, am deja o invitație. În regulă. Mulțumesc foarte mult.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 lui François Bauș, eh, care acum are președinția Consiliului, pentru că Luxemburgul are președinția Consiliului și eh, el ne va povesti despre ultima întâlnire a ministrilor transporturilor. Ne bucurăm că a venit la noi. Domnule Bauci, aveți cuvântul. Hei! Monsieur le Président, merci pour... Eh, domnule președinte, mulțumesc mult și mulțumesc comisiei că îmi dă posibilitatea astăzi să vă fac un mic bilanț al Consiliului informal și formal, al Consiliilor informalelor și formal de săptămâna trecută. După cum uh, probabil vă amintiți, uh, lucru pe care l-am spus în timpul uh, prezentării priorităților președinției, am anunțat că sunt un personaj optimist mai ales când am discutat despre faptul că președinția luxemburgheză va face din pachetul feroviar o mare prioritate. Cineva m-a întrebat, aveți un plan B? Dacă nu funcționează, am spus, planul meu B este optimismul meu. Și iată rezultatul, optimismul a învins. Consiliul a adoptat în unanimitate o abordare generală a pilonului politic al pachetului feroviar, ceea ce evident mă bucură foarte mult, dar poate că ar trebui să insistăm și asupra faptului că este rodul unei munci de un an, deci o pregătire de un an în timpul căruia am avut multe bilaterale, multe discuții pentru a căuta să detectăm sensibilitățile diferitelor state membre. Uh, pentru că marea problemă a proiectului și a pachetului care se afla în fața comisiei, propunerea comisiei înainte de aviz era ca sensibilitățile regionale și locale nu au fost foarte luat în seamă în uh, momentul elaborării acestui pachet și asupra acestui lucru ne-am concentrat și am încercat să propunem uh, compromisuri, respectiv texte, care să țină mai mult seama de specificitățile locale și regionale. Iar acest lucru ne-a permis în cele din urmă să uh, avem unanimitatea în privința abordării generale a pilonului politic. Bineînțeles, înainte de a vă face o mică sinteză asupra lucrurilor cel mai importante care au fost hotărâte și incluse în text, în propunerea luxemburgheză, ar trebui să vă spun că sper acum să reușim să avansăm foarte repede cu trilogul cu Parlamentul, bineînțeles, pentru că sunt de părere că avem o șansă extraordinară de a avea compromisul pe masă, adoptat în unanimitate, după cum am spus, și sper că vom reuși să finalizăm uh, destul de bine textul în cadrul trialogului. Cu atât mai mult, și revin uh, la um, primul punct al textului, aspectul uh, OSP, de pildă, pentru uh, regulamentul PSO. Evident, filozofia pe care am făcut-o în propuneri uh, are mult de a face cu filozofia uh, adoptată în planul de lor la prima lectură în Parlament și cred că în privința acestui plan ar trebui să avansăm suficient de repede pentru că am aplicat mult filozofia adoptată de Parlament ce am scris în acest text? În primul rând, primul obiectiv este să promovăm transportul feroviar în toată Europa. Deci nu niște planuri orb, nu un liberalism orb, pentru că liberalizarea este un instrument pe care îl putem folosi, însă nu este singurul instrument, este un instrument uh, care acum regula generală în text uh, este reprezentată de el, dar cu toate acestea am inclus și alte câteva posibilități, mai ales în privința atribuirii directe. Sunt aspecte care sunt acum în text, înainte nu erau și permit să uh, luăm în calcul uh, diferitele sensibilități, mai ales cele, pe cele locale și regionale. Deci avem licitația publică care este regula și atribuirea care este excepția. Bun, dispozițiile compromisului în ceea ce privește atribuirea directă se bazează în mare parte pe prima lectură a propunerii Parlamentului și în momentul de față în text sunt incluse trei reguli. Prima este o regulă care exista deja la nivelul propunerilor textului Comisiei, este uh, Eh, regula eh, minimă, faptul că trebuie să acopere microcontractele, a doua regulă este însă nouă, este o propunere eh, făcută de președinție și vorbește despre performanță, deci acoperă rețelele care au piețe mici sau care sunt piețe mici, complexe și izolate. Sunt contracte care, pre, care mm, au un anumit, un anumit grad de complexitate, dar, pe de altă parte, chiar dacă ne bazăm pe performanța în acest context pentru o atribuire directă, trebuie o dovadă a ameliorării calității și a punctualității uh, și de asemenea trebuie să avem o transparență totală în privința contractelor. Deci contractele trebuie depuse la comisie și trebuie făcute publice astfel încât toată lumea să poată vedea ce se găsește în aceste contracte. Și mai ales, după cum am spus, trebuie dovedit că există o schimbare calitativă. A treia excepție care se găsește în primul text este regula care se referă la situațiile de urgență. Totul uh, este hotărât și controlat la nivel național, dar Comisia este informată de decizia de atribuire directă. Deci nu există putere decizională sau de validare a Comisiei, însă Comisia trebuie pur și simplu informată. Este un regim permanent pentru a garanta siguranța juridică a sectorului și de a evita un al cincelea pachet feroviar. În plus, uh, am prevăzut o tranziție mai lungă decât cea prevăzută de comisie, dar aș spune că totuși rezonabilă, ținând seama de faptul că investițiile din spate sunt uh, masive, deci tranziția trebuie să fie destul de lungă. În ceea ce privește directiva guvernanță, bineînțeles, primul obiectiv era evitarea discriminării unui operator și evitarea transferului de fonduri uh, dinspre infrastructură spre operatorul feroviar. Este un lucru reglementat acum în text și am identificat cu precizie situațiile care pot crea probleme în ceea ce privește dublele mandate este o problemă foarte importantă și mult discutată și în momentul primei lecturi și la nivelul Parlamentului lucruri care duc la aceste duble mandate și eventual la decizii discriminatorii sau la transferuri financiare care să garanteze un avantaj indus unui anumit operator. Evident, este un punct foarte important. La nivelul dublelor mandate avem interdicția în caz că o, există o dovadă a unui posibil conflict de interese, nu avem o interdicție generalizată pentru că nu ar avea sens, ci avem o interdicție dacă este dovedit conflictul de interese. Uh, și nivelul transparenței financiare privilegiază transparența făcută de reglementator care are competențe și instrumente necesare pentru uh, în fața instituțiilor naționale. Deci nu impunem schimbări la nivel național, totul rămâne posibil, dar o transparență financiară este clar descrisă în text cu controle și sancțiuni. La nivelul diferitelor structuri, toate structurile sunt acceptate și regulile și restricțiile sunt adaptate tuturor structurilor existente ceea ce înseamnă că întreprinderile pot fi organizate ca holdinguri, uh, complet separate sau integrate vertical, regulile împotriva conflictelor de interese și pentru transparența financiară trebuie să se aplice tuturor. Este un lucru foarte important uh, și aș spune în contextul general. Și un alt lucru foarte important este principiul liberului acces la toate rețele pentru toți operatorii. Acesta este confirmat și relația cu regulamentul OSP este clarificată în text. Ceea ce înseamnă că acum avem un text care ne poate ajuta să avansăm în privința calității și a performanței în sectorul feroviar dacă ne uităm la cei trei piloni, pentru că am inclus și pilonul uh, tehnic, uh, care este deja încheiat, este un text solid care ne va permite să ameliorăm calitatea la nivelul uh, problemelor feroviare. Trebuie să înțelegem, acesta este mesajul meu către Parlament, că există un echilibru, însă este delicat nu vă ascund faptul că au existat discuții până, la ult, până în ultima clipă înaintea Consiliului. Au mai existat dezbateri, ceea ce se întâmplă foarte rar în Consiliu. În, uh, în Consiliu, în momentul dezbaterii generale, deci am reușit uh, um, să ajungem la un compromis delicat și la sfârșit am încercat să nu redeschidem pachetul pentru că, după cum am spus, compromisul este foarte delicat, ținând seama de faptul că interesele diferitelor state membre sunt foarte diferite, lucru care complică situația. Al doilea punct pe care aș dori să-l menționez este foarte scurt și este evident uh, dezbaterea privind Cartea Albă. Uh, Cartea albă este foarte importantă și toate statele membre au confirmat abordarea din 2011, adică pur și simplu ne-am concentrat un pic mai mult asupra punctelor uh, pe care nu am reușit să le atingem sau să le atingem foarte puțin, de pildă punctul foarte important uh, legat și de acordul 21 că sectorul de transport trebuie să reducă uh, emisiile de dioxid de carbon până în 2030 de fapt s-a întâmplat opusul uh, emisiile de dioxid de carbon au crescut și am spus că trebuie să consolidăm mecanismele și măsurile pentru a împlini acest obiectiv. Și la modul general a fost o dezbatere foarte pozitivă uh, S-au oferit multe detalii și acum uh, președinția va face sinteza acestor dezbatere și uh, o va trimite comisii. După cum am anunțat în timpul prezentării, ne-ar plăcea foarte mult în calitate de uh, președinție să facem ceva împreună cu raportul nostru, domnul Van pentru că dumneavoastră ați Uh, adoptat raportul dumneavoastră, poate reușim să facem ceva împreună în următoarele săptămâni eventual, pentru că acum sunt aceste două dezbateri care au avut loc și poate că ar fi interesant să, să facem asta. Încă uh, câteva cuvinte privind Consiliul Informal. După cum știți, a fost primul Consiliu European care s-a ocupat de biciclete ca mijloc de transport. Uh, trebuie spus și cred că Mihaelis era acolo, a fost un mare succes. Mai mult de două treimi din statele membre au fost reprezentate de miniștri și secretari de stat foarte interesați. Cred că, în general, ă, declarația care a fost și ea aprobată în unanimitate a fost primită cu mult entuziasm și am uh, informat și Consiliul Formal. Practic, Consiliul Informal a ratificat într-un anumit sens declarația la sfârșit. Și dacă ne gândim la participare și la tot ce am făcut în ziua respectivă, cred că am creat un nou cadru pentru acest tip de transport uh, și, de asemenea, Cartea Albă. În textul dumneavoastră s-a vorbit mult despre acest punct și Comisia s-a angajat uh, să uh, facă un raport și la uh, nivelul monitorizare și la nivelul Comisiei. Este un lucru foarte bun pentru că aș vrea să pun pe picior de egalitate modurile de mijloace de transport și să recunoaștem marele potențial, mai ales în ceea ce privește mobilitatea. Asta ar fi. Mulțumesc! Vielen Dank, François Bausch, für diesen wunderbaren Vortrag. Mulțumesc pentru această prezentare minunată și pentru conținutul foarte dens. Și acum uh, trec la coordonatori. Sunt foarte mulți care s-au înscris la cuvânt, deci interesul nu este prezent doar la Consiliu, ci și în Parlamentul European. Primul este Vin van der Kamp. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu există interpretare în olandeză în această dimineață. E păcat pentru ministrul din Luxemburg, pentru că uh, trebuie să avem grijă de olandeză în Luxemburg. Astăzi însă vom vorbi engleză. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului ministru pentru aceste informații. În al doilea rând aș dori să îl felicit pentru această abordare generală cu privire la pilonul politic al celui de-al patrulea pachet feroviar. marea țară numită Italie, na, Italia n-a reușit uh, acest lucru, uh, nici Letonia n-a reușit, dar se pare că Marele Ducat al Luxemburgului uh, duce sarcina la bun sfârșit. Poate e bine să ne amintim de aceste lucruri astăzi, pentru că Atenția noastră este azi împărțită între foarte multe dosare foarte importante, să n-ar trebui să uităm uh, anumite reușite, precum succesul dumneavoastră. E neoficial, domnule președinte, că va exista un uh, dialog tripartit oficial pe 29 octombrie la Strasburg. Știu că nu știți asta încă, dar am uh, hotărât deja, fără să vă luăm în calcul. Vom uh, începe cu uh, dialogurile tripartite paralele pe 11 noiembrie, astfel încât să discutăm pilonul cu privire la guvernanță, armonizarea și conturilor și celălalt pilon împreună. Trebuie să vedem cum anume putem să gestionăm lucrurile. Problema împărțirii între sectorul uh, feroviar și infra uh, Uh, reprezintă încă una dintre problemele cu care se confruntă Parlamentul și trebuie să avem foarte mare grijă la modul în care gestionăm această situație. Pentru că știți, în Europa uh, avem companii feroviare mici și companii feroviare foarte mari, câteva, uh, unele care de altfel beneficiază de foarte multă atenție. Nu pot să fiu mai diplomat decât tocmai am fost. Apoi, Cartea Albă. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile legate de acest subiect. E adevărat, nu este vorba despre cartea albă, ci este carta uh, albă. Din nou vorbim despre un mare proces birocratic uh, similar cu cel de anul trecut. Cred că ar trebui să retragem concluziile din raportul nostru și să vedem cum putem să gestionăm lucrurile într-o manieră practică și din câte am înțeles, doamna Bush a spus uh, ieri seară că este disponibilă să facă asta, să insiste pe conținut, pe perspectivele viitoare, uh, nu pe procesele uh, birocratice care presupun reînnoirea întregului sistem din 2011. Bineînțeles, domnul președinte, COP21 este un uh, subiect important pentru uh, domeniul transportului. Sunt de acord uh, cu dumneavoastră și cu ministrul Uh, ambii din uh, uh, partide politice verzi cu membri din clasa mijlocie. Dar, cum spunem în olandeză, trebuie să păstrăm totul în mișcare. Haideți, deci, să fim atenți. Bineînțeles, trebuie să ne gândim puțin la viitor. Există și alte perspective tehnice, posibilități tehnice, mai ales în ceea ce privește emisiile, dar e nevoie să avem și bani pentru asta. Domnule ministru, așadar, atunci când mergeți la COP21, nu uitați că partea economică a sectorului transportului este și ea uh, mare parte a acestei uh, discuții. Nu este vorba doar despre anumite soluții ideale la care oricum nu putem ajunge. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Pot însă să vă spun că eu sunt convins sau noi suntem convinși că pe viitor uh, putem să salvăm și mobilitatea și mediul. Ambele sunt necesare și acest lucru este clar. Dacă e să ne gândim puțin la sectoarele economice, putem spune că da, este foarte important, însă în același timp uh, uh, un uh, sector delicat. Să nu uităm cazul Volkswagen, care este inacceptabil. Domnul Van den Kamp, să nu uităm că acum vorbiți în calitate de președinte. Domnul președinte, da, provocarea însă a venit la dumneavoastră, a trebuit să-i fac față. Doamna Iana Sender acum. Sí, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt eu de acord. În primul rând, domnule Pauș, felicitări. Cei care suntem convinși de la bun început că pachetul trebuie să fie tratat ca un pachet și nu ne lăsăm ă, prostiți de faptul că pilonul tehnic ar putea să continue fără pilonul politic Vă mulțumim. Trebuie să impulsionăm puțin, pentru că la început, eh, președinția noastră, dumneavoastră era la început, însă cred că ați eh, reușit să obțineți tot ceea ce era nevoie cu rețelele mici și complexe. Cred că Luxemburgul a avut o poziție foarte bună la Consiliu și vă mulțumesc pentru comportamentul serviciilor dumneavoastră care au avut același optimism de care dați dovadă și dumneavoastră. Este adevărat că acum uh, ne confruntăm cu anumite probleme pe care ar trebui să le tratăm uh, pe deplin ambii piloni. Să nu începem acum să improvizăm pentru a găsi soluții pe termen scurt. Eu sper că vom fi capabili să avansăm și vă mulțumesc ca, uh, că v-ați apropiat cât mai mult posibil de filosofia Parlamentului. Avem un interes special pentru a menține capacitățile statelor membre și respectarea angajamentelor, rețelelor, specificităților și vă mulțumesc pentru acest lucru, vă mulțumesc și pentru felul în care priviți guvernanța. După cum știți, în Parlament aveam în trecut uh, o uh, alte priorități, însă după recast uh, ar trebui să acceptăm că anumite companii au alte viziuni, în ciuda faptului că noi am fost uh, pe baricade până în ultimul moment. Noi am dorit ca lucrurile să fie mai transparente. Sper ca la trialog să putem să înaintăm pentru că în cazul holdingurilor integrate vertical există anumite aspecte și nu vorbesc doar de statul meu, trebuie, care trebuie să fie tratate cu mai multă transparență. Cu toții vorbim despre transparență, însă atunci când apar probleme la noi în ogradă, deodată nu mai suntem chiar așa de transparenți. În acest domeniu, transparența întotdeauna ajută. În cazul acestor holdinguri, se poate întâmpla ceea ce este mai rău. În ceea ce privește COP21, vă mulțumesc pentru toate eforturile. Există o parte injustă acolo și anume că transportul a este privit cel mai prost în opinia publică în ceea ce privește poluarea. Înseamnă, într-adevăr, suntem responsabili pentru o anumită parte, însă din această în, acest perspectiv, în această perspectivă nu s-a ținut cont de toate um, de toate avansurile tehnologice, toate evoluțiile care au avut loc în ultima vreme, chiar dacă nu au și care erau reale, nu erau fraude, cu toate că s-au întâmplat și fraude, după cum am văzut recent. Există și alte sectoare, cum ar fi industria, mari consumatori de energie care beneficiază de această schemă de tranzacționarea certificatelor de emisii, care este un sistem destul de netransparent și opac și acum industria nu mai este văzută cu ochi răi, în, în schimb transportul nu este văzut deloc bine. V-aș întreba așadar dacă la Paris ați putea avea posibilitatea de a avea o perspectivă optimism, optimistă puteți să uh, semnalați acolo că transportul a înregistrat o îmbunătățire extrem de uh, consistentă și că domeniul transporturilor poate să se uh, modernizeze. Pentru că dacă nu ținem cont de aceste lucruri, nu vom putea să avansăm. În cazul bicicletelor, Aș dori să vă întreb, cu cască sau fără cască? Pentru că în Spania am avut o dezbatere extrem de um, um, extrem de înfocată. Uh, în orașe s-a dorit introducerea obligatorie a căștii de protecție. Aș dori să știu care este perspectiva dumneavoastră. Danke sehr. Jetzt Robert Ziele, mit oder ohne? Mulțumesc, Iubert Zile. Cu sau fără cască? Well, very, very nice uh, statement and also good results. Declarație frumoasă și rezultate foarte bune. Însă, mai întâi aș dori să mă solidarizez uh, uh, colegul nostru Wim. Eu am traducere în limba mea astăzi, dar pentru a demonstra solidaritatea voi vorbi și eu engleză. Mai întâi, E o reușită ceea ce ați obținut în legătură cu abordarea uh, generală. Cred că ați reușit multe, mai ales la aspectul cel mai important, cel mai guvernanța. V-am spus deja cum uh, ne-am dorit noi să procedăm, ca să acționăm foarte repede, așadar ne dorim uh, grăbirea procesului. Însă nu cred că lucrurile ar putea fi atât de ușoare, mai ales în ceea ce privește uh, conflictul de interese. În ceea ce privește pachetul cu privire la guvernanță, Parlamentul își dorește într-adevăr un text foarte precis, dar la negocieri probabil că vom ajunge la un rezultat uh, rezonabil. Apoi, în ceea ce privește bicicletele, e Bine că ați uh, luat în calcul acest subiect ca fiind o prioritate a Consiliului. Până la urmă, aceasta este și o prioritate a Comisiei uh, noastră. Și asta, în mare parte, datorită lui Michael Kramer, care a făcut din asta o prioritate a sa pe toată durata vieții. În ceea ce privește principiul uh, subsidiarității, dacă e să-l respectăm, atunci când vine vorba de infrastructura pentru bicicliști, s-ar putea să uh, Uh, avem uh, probleme pentru că nu toată lumea vrea să investească bani în statele membre pentru asemenea piste. Eventual ați putea să discutați uh, un pic în Consiliu pentru a vedea cum anume statele membre ar putea finanța mai bine pistele de biciclete, mai ales în zonele urbane și în acele state unde de state populație poate nu este foarte ridicată. În ceea ce privește problema Volkswagen, uh, Mă bucur că ați discutat acest subiect la întâlnirea informală. Ne puteți uh, spune care vor fi pașii de urmat de acum înainte? Pentru că mm, nu știu dacă am putea vorbi despre anchete penale neapărat în acest uh, caz al Volkswagen, dar am vrea să știm în general la ce vă gândiți uh, în legătură cu astfel de situații, doriți să schimbați uh, uh, legislația foarte repede pentru a impune anumite cerințe? Dați-ne câteva detalii. Apoi, uh, din câte am înțeles, n-a discutat la nivel formal acest subiect, la fel și chestiunile sociale. Însă, acest for este foarte activ în legătură cu aceste aspecte, mai ales în legătură cu sectorul transportului, deci aș dori să știu care este opinia noastră despre poziția Consiliului în acest sens. Noi discutăm aici despre social dumping și alte chestiuni de natură socială. Ne-am dorit o abordare comunitară în sectorul transportului. La ce vă gândiți dumneavoastră? Mulțumesc. Gezine Meister. Aveți voie să vorbeți în germană. Oh, excelent. Mulțumesc mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Îmi cer scuze că nu am fost aici de la început trebuit să votez în cealaltă comisie. Era vorba despre pachetul privind porturile, lucru deosebit de important și pentru comisia noastră. A fost un vot foarte lung și, din păcate, am ratat ce ați spus. Dar mă bucur că sunteți aici și mm, Trebuie să vă felicit că ați reușit să avansați atât de mult în Consiliu în privința celui de-al patrulea pachet feroviar. Toată lumea a spus acest lucru, dar noi avem impresia că nu o să mai existe, aproape ne certam, spuneam să separăm uh, pilonul uh, tehnic de cel politic, pentru că avem nevoie de acest lucru în Europa și cred că um, este vorba și despre abilitatea dumneavoastră diplomatică. Cred că dumneavoastră ați ajutat Consiliul și nici nu pot să exprim cât de important este acest lucru. Noi ne dorim ca lucrurile să avanseze, să progresăm și pe partea politică și faptul că avem ocazia să facem este datorat dumneavoastră. Din păcate nu am auzit prezentarea dumneavoastră în ceea ce privește COP21, sigur este important și e important ca toți să reținem acest lucru. Au existat multe conferințe pe tema climei care nu au adus foarte mult. Știm că transportul este un producător, produce multe emisii. Nu avem voie să uităm nici aspectul aspectele economice, uh, Michael Kramer nu poate să se apere pentru că și el spune că și eu îmi doresc uh, mașini mai lungi, tiruri mai lungi, tot din cauza climatului. Bun, nu vreau să adâncesc pentru că ne certăm aici pe teme ecologice și nu este cazul. Uh, bicicletele, da, sigur, o idee deosebit de bună, nu doar e-biciclete, nu sunt doar foarte bune pentru mediu, ci uh, sunt și plăcute și sănătoase. Trebuie să ne concentrăm și pe rutele interne pe apă, lucru care este uitat, poate pentru că nu există peste tot în Europa, așa ca în Nord, pentru că noi în Nord ne concentrăm pe acest lucru care este decisiv. Iar în ceea ce privește Volkswagen, aici, după părerea mea, aceste teste aceste, odată ce sunt disponibile, trebuie aplicate și Parlamentul uh, va insista foarte mult asupra acestui lucru. Este un lucru pe care uh, îl vom uh, hotărâ la al doilea plen de la Strasburg și ar fi frumos dacă, puteți, dacă ați putea pune presiune la Consiliu. Nu știu dacă se mai poate, dar sper că puteți face. Mulțumesc foarte mult că ați venit aici. Mulțumesc foarte mult, Mayor Killen. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset. Aș dori să mulțumesc mult domnului ministru. Aș dori să mulțumesc și echipei sale pentru aceste rezultate și pentru aceste reușite. În ceea ce este acest pachet, vă adresa următoarea întrebare. În baza discuțiilor purtate în Consiliu, cum anume statele membre, în ansamblul lor, văd aceste acorduri pe termen lung, acorduri actuale care uh, reglementează legăturile feroviare transfrontaliere de mare distanță. Oare am putea În privința ă, acestor acorduri am putea limita durata lor de ă, valabilitate, mă refer la cele acorduri care există, care sunt în vigoare în acest moment. Apoi, în ceea ce privește impactul transportului sau traficului asupra mediului și consolidarea infrastructurilor de transport pentru a crea creștere în Europa, oare Luxemburgul ar putea continua în aceeași direcție cu pachetul feroviar, pentru că mă gândesc că avem aici un mare potențial care nu este folosit așa cum ar trebui. Cât privește transportul și protecția mediului, aici s-ar putea crea anumite locuri de muncă pentru eliminarea uh, carbonului. Uh, toate aceste subiecte ar putea fi luate în calcul pentru sectorul transportului pentru a îmbunătăți uh, creșterea sau pentru a relansa creșterea în Europa. Mă gândesc mai ales și la punctul de plecare în ceea ce privește sectorul transportului. Noi folosim prea puțin uh, acest potențial pe care îl avem. Ni se spune că uh, nu putem să ne ocupăm uh, neapărat de toate lucrurile alea mari pe care ne le-am uh, dori, pentru că e vorba de infrastructuri care trebuie finanțate și așa mai departe. Însă poate am putea crea locuri de muncă în aceste domenii, astfel încât să putem folosi, să zicem, și experiența bogată pe care are Luxemburgul în întreaga Europa fie ca forța să fie cu uh, voi de fiecare dată când uh, uh, vă gândiți să duceți mai departe această provocare. Mulțumesc, Karim Adeli. Si, monsieur le président, monsieur le ministre. Mulțumesc, Domnule președinte, bun venit, domnule ministru. E onoare pentru noi că vă aflați aici. Mai întâi aș dori să vă spun că ultima întâlnire a miniștrilor a fost prima de acest gen măcar o dată uh, s-a luat în calcul problema bicicletelor, ceea ce este o etapă incredibilă uh, în acest dispozitiv european, pentru că, da, trebuie să luptăm cu uh, încălzirea globală. Bineînțeles, bicicleta este utilă pentru sănătatea, aerului, sănătatea cetățenilor și calitatea aerului, iar potențialul acesta nu poate fi neglijat. În ceea ce privește COP21, aceasta este o mare întâlnire pentru noi. Această declarație este firește uh, binevenită, însă acum ar trebui să punem la punct uh, o politică europeană autentică pentru a uh, susține bicicliștii. Sper că veți păstra aceeași poziție care se găsește și în raportul meu care vizează mobilitatea urbană durabilă, pentru că mă gândesc că astăzi nu trebuie să rediscutăm fenomenul subsidiarității Astăzi a venit vremea să punem la punct o politică europeană autentică uh, pentru noile mijloace de transport uh, care fac bine planetei, dar care fac bine și economiei noastre și sănătății oamenilor. Aceasta uh, e prima mea observație. Cea de-a doua. E un uh, aspect important, însă lupta împotriva încălzirii uh, globale nu presupune doar susținerea bicicletelor. Trebuie să vedem că uh, doar sectorul transportului depășește cu 30% obiectivele asupra care ne-am pus de acord prin protocolul de la Kyoto. Cum trebuie să procedăm? Ce dinamică trebuie să urmăm? Când vorbesc despre asta, mă refer de, mai ales la sectorul rutier. Problema a fost adusă în discuție uh, și prin uh, uh, scandalul recent Volkswagen. Am putea denumi acest fenomen în felul următor, să respiri ucide. ucize, ceea ce mie mi se pare scandalos. Răspunsul comisarului în plen la Strasburg a fost absolut uh, uh, dezamăgitor. Practic spune statelor membre, faceți ce vreți, după care vom vedea și noi ce trebuie făcut. E clar că există aici niște filiere în domeniul uh, uh automobilistic, nu vorbim doar despre Volkswagen de altfel, prin urmare e nevoie de controle, de teste, iar acum cred că ar trebui să punem uh, anumită presiune. Uh, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul sub președinția dumneavoastră ar trebui să spună împreună s-a terminat, uh, nu mai putem lua oamenii ostateci. Oamenii au considerat uh, până acum că uh, acele motoare nu uh, poluau, de aceea au fost taxați mai scump. Prin urmare, cum putem să credem că motoarele diesel curate chiar există? Putem vedea prin acest caz Volkswagen, despre care se știe din mai 2014 Eh, deja, pentru că s-au eh, publicat atunci niște anchete care demonstrau frauda eh, și demonstrau falsul, dar nimeni n-a luat măsuri atunci. Cred că președinția luxemburgheză ar trebui să pună pe masa discuțiilor nu doar problema testelor, ci și o posibilă foaie de parcurs pentru a reconverti industria noastră automobilistică pentru viitor. Și mă gândesc și la acest de-al patrulea pachet feroviar, când obiectivul principal al Comisiei a fost uh, să pună la punct un uh, spațiu feroviar uh, deschis, dar eu cred că ar trebui să dinamizăm puțin acest sector, să devină mai atractiv în comparație cu sectorul rutier. Acest proiect ne ar trebui abandonat de statele membre, deși acestea nu se arată foarte entuziaste acum. E clar că trebuie să se ajungă prin intermediul miniștrilor la un acord real în ceea ce privește uh, cel de-al patrulea pachet feroviar. Nu putem să acționăm uh, pe partea tehnică dacă nu avem un acord uh, politic. Mi-ar plăcea să mai vorbesc și despre alte lucruri, despre noua mobilitate, pentru că mă gândesc că în ceea ce privește comportamentul, mobilitatea urbană uh, uh, explodează cu Uber, cu Google Car și așa mai departe. Dar termin, domnule președinte, pentru că m-am întins prea mult. Însă cred că toate aceste chestiuni ar trebui să uh, se afle chiar în centrul inițiativelor uh, legislative. Pentru că, după părerea mea, Uber nu este un uh, serviciu tehnologic uh, nou, ci este, de fapt, uh, un serviciu de transport. Comisia noastră, ca și președinția, ar trebui așadar să ia în calcul acest uh, uh domeniu al transporturilor. Și, din nou, domnule uh, ministru, sunteți binevenit. George Pach. Mulțumesc, George Pach. Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Bineînțeles că este o mare bucurie ca luxemburghez să uh, îl salut pe uh, ministrul transporturilor din Luxemburg și să-i mulțumesc lui și întregii sale echipe, să le mulțumesc și să-i felicit pentru succesul în privința celui de-al patrulea pachet feroviar. Cred că, așa cum a spus deja Vim mai devreme, uh, Eh, sub președinția anterioară, aceste lucruri nu erau atât de normale, nu erau atât de așteptate. Trebuie să spun însă că totuși letonii au făcut și ei treabă bună, adică țările mici au lucrat bine, este un lucru care sigur trebuie salutat cred că ați reușit să creați stabilitate în acest sector și după 20 de ani eh, pe care eu i-am trăit de eh, reforme structurale și de nesiguranță, cred că în momentul de față este foarte important pentru sectorul feroviar că aceste reforme pot fi puse în aplicare. Știm aici unde ne aflăm și eh, trebuie să ne recâștigăm cota pe care am pierdut-o în ultima vreme. Sigur că nu trebuie să fie un, uh, uh, un demers care să nu ține seama de client. Clientul trebuie pus în centrul activității și sunt anumite criterii pe care le-ați menționat și dumneavoastră și despre care cred că și noi, Parlamentul, le-am uh, susținut. Cred de asemenea că la negocierile de la trilog veți face o treabă bună pentru a atinge un consens Uh, ce a spus Robertini, aspectele sociale de care nu v-ați ocupat, poate că ar trebui să spunem câteva cuvinte și despre ele. Noi, în calitate de Parlament European și de Comisie Trana, am avut niște idei foarte clare în cazul în care un uh, contract uh, se pierde, în cazul în care nu este renoi. Ce se întâmplă cu personalul? Cred că aici trebuie să facem o declarație foarte clară în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Atâta despre pachetul feroviar. Aș mai spune câte ceva și despre scandalul datelor falsificate. Cu siguranță ați discutat despre acest lucru acolo. Uh, poate fi definit și ca scandalul Volkswagen și ca escrocherie, de fapt, pentru că nu există cuvinte suficient de dure uh, Spre diferență de Corima Deli, însă nu aș vrea să diabolizez dieselul, motorina. Sigur, nu trebuie să continuăm cu înșelăciune, dar există posibilitatea de a face motorina mai curată și cred că trebuie să ne ocupăm de asta. Aici întrebarea aici în Parlament ă, ne-am exprimat încă de acum 2-3 ani ă, în privința unor teste realiste și uh, în privința unor autorități de control europene, independente, pentru că aici este marea problemă. Comisia nu este suficient de hotărâtă, s-a dovedit, iar statele membre blochează, practic, uh, la nivel mondial sau la nivel european instanțele de control, uh, instanțe de control independente și realiste și cred că aici uh, din discuțiile pe care le aveți cu ceilalți, le-ați avut cu ceilalți colegi, puteți să ne spuneți care e atmosfera la Consiliu. Consiliul este hotărât ca în sfârșit să facă niște pași înainte. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, m-am pus și eu pe listă acum și apoi vom primi și răspunsurile. Întâi, Ines, aș vrea să te contrazic sectorul transporturilor nu este o problemă. Toată lumea se plânge de el, dar sectorul acesta este criticat pentru că este singurul sector din Uniunea Europeană în care din 1990 emisiile nu au scăzut, ci au crescut. Este singurul sector. De ce? Pentru că nu și-au luat în calcul sarcina. Mașinile sunt din ce în ce mai mari, din ce în ce mai grele și emisiile sunt din ce în ce mai mari și în cazul celorlalte, sigur, s-au făcut calcule de emisii, deși, pă, sigur, nu au nimic uh, de a face cu realitate. 8, uh, nici este, este norma, în schimb 80 este permis la norma Euro 6 uh, și nu cred că e doar vorba despre Volkswagen. Industria automobilor nu și-a dat seama de datoria ei, nici măcar nu a interesat-o. Vă spun doar o cifră. În industria, și pe atunci sigur că industria a criticat ceea ce s-a spus, că nu se reușească nici atât. Din 1990 Eh, emisiile au scăzut cu 32%, în schimb, în domeniul transportelor au crescut cu 28%. Sigur că dacă nu facem nimic în domeniul transportelor, miliardele de investiții din alte sectoare sunt nesemnificative. De aceea trebuie și avem posibilitatea să spunem că doar uh, automobilele normale își pot limita uh, emisiile cu 25%. Știm că acest lucru merge și fără escrocherie. Vom vedea asta. E un lucru care ar trebui să se întâmple de mai de mult, de aceea trebuie să punem accentul pe transport. Nu pentru că nu ne place transportul. Uh, am spus, vreau să asigur mobilitatea, dar pe de altă parte, de 20 de ani, cei din domeniul transportelor n-au înțeles ce posibilități au de a face ceva al doilea punct, în ceea ce privește bicicletele, și aici vorbim despre factorul economic, vin, pentru că tu ai menționat acest lucru. Este precizat aici, 50% din transportul de bunuri din orașele din Europa poate fi înlocuit cu biciclete transportoare de marfă. Dar acestea nu sunt sprijinite sau bicicletele electrice, sunt posibilități de a limita nivelul de emisii și de a garanta distribuția în același timp. Și al treilea punct, în ceea ce privește pachetul feroviar, bineînțeles, mă interesează reciprocitatea. Adică, bun, și eu sunt uh, pentru atribuirea directă, indiferent de dimensiune, eu sunt din Berlin, uh, Acolo avem atribuire directă la anumite instituții de stat care nu participă însă la piață. E în regulă. În momentul în care o instituție trebuie să participe la piață, trebuie să se supună legii concurenței. Adică nu merge să primesc bani acasă și apoi să fac oferte bune în altă parte. De aceea trebuie să fim atenți. Mă interesează cum s-a discutat acest punct. Iar al doilea punct, George a menționat uh, preluarea de personal care este importantă și în privința automobilor este important. Dacă o firmă a cumpărat automobile noi pentru 15 ani, automobile care pot să rămână în circulație pe 30 de ani, ce se întâmplă când se pierde unul? Există un exemplu bun la Hanovra, au luat-o de la început. Bun, au lămurit-o cu personalul, încă din momentul licitației au făcut ei, s-au ocupat ei de automobile și ce trebuie plătit a fost luată în marginea filmei. Nu sunt doar aspecte sociale, sunt și aspecte economice. Cum au fost acestea abordate acolo? Asta mă interesează pe mine. Și acum, sigur, mai ai suficient timp pentru numeroasele răspunsuri pe care le-ai de dat. L'approche... Uh, Vă mulțumesc pentru abordarea foarte pozitivă mm, care mă bucură și mă bucură că am reușit să finalizăm atât de repede în cadrul dialogului aceste discuții. Poate pentru a răspunde, poate pentru a face câteva remarci. Nu mă împag în uh, lucrurile interne ale Parlamentului, însă mă bucur că deja s-au fixat date pentru acest dialog, pentru că uh, se va da dinamică uh, pentru a avansa cu acest dosar. În primul rând, chestiunea socială. În mod foarte clar, în cadrul negocierilor și a grupurilor de lucru am discutat despre acest lucru, însă în general nu s-a ajuns la un consens pentru a include clauze sociale în text. Multe state membre aveau foarte mari reticențe și de aceea președinția luxemburgheză a făcut anumite compromisuri, însă nu a, acestea nu au ajuns în textul final. În mod evident, același lucru se aplică și reciprocității. Nu am avut majorități în grupurile de lucru în cadrul statelor membre pentru a include acest aspect. Însă, poate sunt două lucruri care ar trebui să fie discutate în cadrul trialogului la Parlament. Vom vedea dacă veți avea o mână mai bună sau mai norocoasă, poate. Însă, bineînțeles că se justifică discuția acestor puncte. În ceea ce privește transparența, s-a evocat și acest lucru. Mi se pare că textele sunt suficient de precise în ceea ce privește transparența în ceea ce privește fluxurile financiare. În momentul în care textele vor fi adoptate, sunt anumite state membre uh, cărora le este dificil să accepte anumite aspecte. Evident, am ajuns la compromisuri și nu se merge așa de departe cum mergea textul original. În original cred că am mers prea departe, însă compromisul rezumă aceste probleme și îmbunătățește mult situația în general. În ceea ce privește problema transportului și a emisiilor de dioxid de carbon, v-aș spune un lucru. Sunt uh, perfect de acord cu domnul Van de Cam care spune că întotdeauna, întotdeauna trebuie să ne gândim la potențialul economic al sectorului transporturilor. Eu aș merge chiar mai departe. Am fost invitat uh, la uh, o serată a unui constructor automobilistic pe care nu-l voi menționa și acolo am spus Cazul Volkswagen este puțin nefericit pentru Europa, este inacceptabil, bineînțeles, însă este nefericit pentru că, în general, în Uniunea Europeană, industria nu Uh, merge suficient de departe cu tehnologiile care ar putea să permită mai puține emisii. Însă Europa are o situație mai bună decât restul lumii. Situația de acum ne-a pus puțin pe defensivă și trebuie să ieșim din această perspectivă defensivă pentru că există mize economice. Dacă ne uităm la previziunile actuale ale Chinei pentru COP21. Este nou ce se va întâmpla în China. În China, problema majoră acum este poluarea atmosferică. Două probleme, sau chiar trei, în cea industrială, însă și încălzirea cu cărbune și, în al treilea rând, creșterea în sectorul auto în marile metropole, ceea ce face ca poluarea aerului să fie atât de gravă, ceea ce ne pune, ce pune noi probleme puterii chineze, pentru că populația chineză este în momentul actual, actual foarte sensibilizată și filmul care a apărut pe YouTube filmul care a fost văzut de câteva milioane de ori în China, care a ieșit de sub controlul puterii din China, eu cred că China va schimba situația și va solicita din ce în ce mai multe tehnologii care să rezolve aceste probleme. Va fi una dintre piețele mondiale principale în sectorul auto. Crește, cererea va crește, după părerea mea, pentru mașini mai curate. Așadar, din fericire, noi în Europa am făcut mult mai multe eforturi pentru a avea automobile mai eficiente și mai puțin problematice pentru mediu, pentru că acest lucru ne-a permis, a permis industriei noastre de a face mai mari eforturi și de a fi mai performante și mai competitivă la nivel mondial. Deci, miza COP21 este una foarte economică comparativ cu situația anterioară, pentru că protocolul de, Kyo, de la Kyoto nu a fost semnat nici de, de către India, nici de China. Deci ar fi o situație inedită dacă acest protocol de la Paris va fi semnat și mm, dacă vom avea o poziție mai echitabilă, ceea ce va schimba total pozițiile economice ale din lume și care ne poate permite să cucerim noi piețe cu tehnologii mai eficiente. În ceea ce privește Cazul Volkswagen. Am discutat eh, la ultimul Consiliu, am invitat comisarea responsabilă pentru concurență, care ne-a spus eh, ce se întâmplă cu al doilea pachet Real Driving Emissions și răspunsul miniștrilor și al ministrului german, în primul rând, a insistat ca dezbaterea să fie publică, în primul rând, și în al doilea rând a spus că acum trebuie Trebuie să accelerăm lucrurile ca acest pachet să, cre- să treacă cât mai repede. Comisia ne-a spus că estimează că până la sfârșitul lunii octombrie va finaliza acest pachet, ceea ce este un lucru bun, pentru că ne permite să avem teste mai realiste cu o abordare mai realistă comparativ cu ceea ce există în momentul actual. Însă, pentru mine nu se opresc lucrurile aici. Orice criză reprezintă o oportunitate care trebuie să fie uh, abordată, pentru că vrem să ajungem la mașini total uh, curate, avem deja tehnologiile și trebuie să le utilizăm și să le impulsionăm pentru a fi uh, pentru a putea cuceri piața. Pentru că aici vorbim despre infrastructuri în special, electromobilitatea, dar și celelalte tehnologii existente. Alternativele la motoarele de astăzi, uh, tehnologiile cu hidrogen, care pentru mine au un potențial foarte mare deci avem acum oportunitatea de a merge mult mai rapid și în fază de tranziție, motorina va avea în continuare un rol. Motorina poate să fie făcută mult mai curată decât este acum, modalități care nu au fost uh, utilizate de către toți constructorii din motive de cost și așa mai departe. Dar Va trebui așadar să scurtăm perioada de tranziție și în timpul perioadei de tranziție să utilizăm tehnologiile curate de acum. Este o miză enormă cu potențialuri economice enorme, uh, foarte bune dacă folosim în mod inteligent aceste aspecte. În ceea ce privește bicicletele, în ceea ce privește căștile, doamna Sender, mă alătur la spuse, la poziția domnului Michael Kramer, trebuie să facem o diferență. Eu merg mult cu bicicleta în viața de zi cu zi, dar și pentru a face sport. Atunci când fac sport duminică, îmi iau bicicleta cursieră și îmi pun casca, pentru că merg cu viteze mai mari, însă pentru deplasările în oraș, acest lucru ar trebui să rămână o recomandare și nu o obligație, pentru că dacă introducem o obligativitate, eliminăm foarte multe avantaje oferite de către bicicletă în domeniul urban. Eu cred că nu există proporționalitate între risc și beneficii atunci când uh, porți o cască în spațiul urban, comparativ cu pierderea atractivității bicicletei. Dacă priviți studiile din statele care au încercat să introducă obligativitatea, cum ar fi Australia și anumite state din Statele Unite, toți au, cu toții au făcut un pas înapoi. Poate cu excepția copiilor până la 12 ani. Eu susțin această obligație pentru copii, însă pentru că știu că copiii încă nu sunt atât de, de responsabili ca un adult și, în al doilea rând, sunt mai vulnerabili de ce este altceva. În general, bicicleta este un, un, o modalitate de transport. Nu vom putea locui totul cu bicicleta. De aceea m-am bucurat uh, Mm, de motoul pentru săptămâna mobilității din acest an, să folosești eh, mixul potrivit, să se folosească mai multe modalități de transport, să folosim așadar multimodalitatea. Cred că acest lucru este cheia și, bineînțeles, trebuie să ținem să, și niciodată să nu credem că există un, o singură modalitate de transport care Uh, poate să uh, salveze întreaga situație. Da, și cu asta am fi la sfârșitul discuției și mai vreau să vă spun două lucruri. Ieri am hotărât că cu cât mai repede, cu putință, vom discuta și partea politică pentru a putea să terminăm cu amândouă în același timp. Și de aceea astăzi sunt tolerant și nu sunt bătrânicios. E bine că am stabilit anumite termene. Vă, mă bucur că ați făcut-o și în public spre deosebire de critice de obicei, spun multe felicitări și mulțumesc mult. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez, Letonia a reușit în ultima zi să termine cu partea tehnică. A fost o mare performanță, de aceea niciun caz uh, nu aș spune că Luxemburg se descurcă bine uh, și Letonia nu. Letonia a fost și ea bună. Sigur, eu sunt aici ca un profesor și nu scot în evidență decât părțile pozitive. Al treilea punct pe care aș dori să-l menționez. Toți ați mulțumit Luxemburgului și l-ați felicitat și eu în calitate de președinte vreau să fac același lucru. Mulțumesc mult că ați reușit și uh, ultima oară când am avut această discuție vorbeam despre planul B noi aici trebuia să menținem pachetul. Asta era sarcina noastră și am fost întrebat și eu cum se treba cu planul B și eu am spus sunt optimist, fără să te fi auzit pe tine înainte. Pentru că mi-am amintit că primul președinte al Republicii Federale Germane, Theodor Heuss, a spus la un moment dat singura porcărie pe care o cunosc, pe care nu crește nimic, este porcăria pesimistă, un joc de cuvinte intraductibil. Bun. Deci, excelent că ai avut acest uh, rezultat și îți mulțumesc pentru efortul depus, mulțumesc și echipei care te-a sprijinit și cu care am colaborat foarte bine. E excelent că ați fost și voi aici uh, pentru această prezentare. Și acum încă un cuvânt. Vielleicht, uh... uh dacă îmi permiți, aș spune și eu uh, câteva cuvinte, sigur, uh, mulțumesc mult mult echipei mele pentru munca depusă, dar doresc să subliniez că, că efortul președinției letone ne-a ajutat să continuăm pe partea politică. Vreau însă să le mulțumesc și colegilor olandezi care sunt aici în față și cu care am cooperat foarte bine și mi se pare că este exemplar, este un exemplu de urmat. Acest grup de trei a funcționat bine și am avut și rezultate bune. Uh, ceea ce înseamnă că în trei uh, am avut discuții, iată, avem președinția letona, acum am avut președinția noastră, de la 1 ianuarie președinția va fi preluată de colegii olandezi și cred că este o premisă foarte bună pentru a merge mai departe și pentru a avea succes. Mulțumesc! Da, bun, uh, vă mulțumesc și pentru acest lucru și acest punct de pe ordinea de zi a fost încheiat. Încă o dată mulțumesc președinției luxemburgheze a Consiliului.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 So we can start our last point this morning. Putem începe ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. Care este prezentarea unei măsuri de transpunere So, ich komme nun zum nächsten Trec deci la uh, acest punct de pornire zi, e un act de punere în aplicare a Comisiei în domeniul TNT. Comisia a informat Parlamentul de curând că a pregătit un act uh, acest act de modificare se referă la rețelele din statele din Balcanii de Vest, precum și Norvegia și Islanda. După cum am spus și la ședința ă, ședinței, este important să verificăm exact cum s-a ocupat Comisia de ă, solicitările Parlamentului. Doresc să urmărim pregătirea măsurilor delegate și să-i comunicăm din timp Comisiei ei punctele noastre de vedere, astfel încât să aibă posi să ia în calcul uh, punctele de vedere ale Parlamentului. Deci, fără acordul nostru, nu există niciun act delegat. Este un lucru pe care am reușit să-l impunem în Parlament. De aceea dau acum uh, cuvântul uh, reprezentantului Comisiei care să ne spună cum stau lucrurile în ceea ce privește acest act și uh, dacă sunt încadrați în planul temporar aveți cuvântul și vă mulțumesc că sunteți aici. Domnule președinte, stimați membri, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru ocazia de a vă putea explica acest proces de aplicare a unui act delegat. După cum știți, domnule președinte, ați pregătit orientările TNT pentru între 2010 și 2013 și la sfârșitul anului 2013 s-a ajuns la un acord aproape unanim de susținere pentru acest regulament TNT care a intrat în vigoare în 31 decembrie 2013. Una dintre prevederile de acolo era posibilitatea de a se adopta acte delegate pentru extinderea TNT către statele învecinate, bineînțeles cu prevederea ca aceste hărți să fie indicative care să poată să fie introduse pe baza unui acord la nivel înalt. Și doar în primele și chiar în primele luni ale acestui regulament s-a adoptat un asemenea act delegat pentru a introduce hărți indicative pentru parteneriatul estic în ianuarie 2014. Acum, aproape 2 ani după intrarea în vigoare a acestui regulament, venim în fața dumneavoastră cu o nouă propunere de act delegat a anunțat eh, delegat de mai, a anunțat de mai multe ori eh, membrilor comisiei dumneavoastră. Am discutat la Riga, despre, la zile TNT și la conferința miniștilor, deci eh, deja cunoașteți aceste aspecte, însă vreau să dau dovadă de transparență și să vă explic despre ce este vorba vă voi vorbi despre două probleme, uh, Balcanii de, vest, Balcanii de Vest și Islanda și Norvegia. În cazul Balcanilor de Vest s-a ajuns un acord la nivel înalt la sfârșitul lunii august din anul curent cu prim-ministrii celor șase state din Balcanii de Vest și cu prim-ministrii mm, statelor membre ale Uniunii Europene acest proces a fost demarat de doamna cancelar Merkel la Berlin și a fost continuat la Viena și va continua anul viitor la Paris. S-a ajuns un acord la, nivel, la un acord la nivel înalt în legătură cu aceste hărți și vă voi arăta aceste hărți în curând. În al doilea rând, bineînțeles, apare problema Islandei și Norvegiei care trebuie să transpună regulamentele TNT eh, pentru că fac parte din spațiul economic european. Acest lucru se va întâmpla la Uh, com, reuniunea comună în data de 30 octombrie și au, de ce Islanda și Norvegia trebuie să transpună legislația. Am avut o consultare recentă a grupului de experți, a fost prezent un expert din partea Parlamentului, din partea Consiliului și uh, vă prezint astăzi rezultatele acestei reuniuni. La următoarele imagini veți vedea uh, pe această imagine vedeți harta, harta din dreapta, care este inclusă în regulamentul TNT și pe, la stânga vedeți harta pe care dorim să o introducem prin acest act delegat. Care este diferența între dreapta și stânga? Nu este o, o diferență atât de importantă. În stânga există linii care sunt îngroșate și aceasta este diferența. Cele șase state din vestul Balcanilor au fost de acord să prioritizeze o rețea centrală. Acest lucru nu schimbă nimic pentru mecanismul conectarea Europei, este important doar pentru regulamentul TNT. Și statele membre care au fost de acord să facă acest lucru vor să o facă la fel ca și statele membre ale Uniunii Europene, pentru a pune accentul dezvoltării pe această rețea centrală. Există investiții naționale, dar și EPA, instrumentul de IPA, instrumentul de preaderare și facilitatea de investiții pentru Barcanii Occidentali. Procesul este unul fructuos pentru a nu se aloca fonduri către multe proiecte mici care nu uh, aduc beneficii nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru Balcanii Occidentali. Deci, uh, vedeți în roșu rețeaua rutieră, în dreapta situația de astăzi, în regulamentul TNT și în stânga harta pe care o vom introduce prin acest act delegat unde s-a identificat deja o rețea centrală. Și poate ultima, ultimul exemplu pentru căile navigabile interne, aici nu există nicio diferență între cele două hărți, pentru că rețeaua deja fusese identificată ca centrală în trecut. O subliniere aici, pentru cele șase state din Balcanii Occidentali, că s-a folosit metodologia SID, ceea ce înseamnă că s-a început de la capitale și zone urbane majore, mm, porturi și după aceea cu un termen de realizare 2030. Acordul așadar este identic chiar dacă este indicativ pentru noi și pentru buget, pentru că bineînțeles nu vom putea schimba funcționarea acestor facilități este important uh, pentru colegii din Direcția Generală NIR, care au uh, la dispoziție finanțările IPA și din Fondul de Investiții pentru din Facilitatea de Investiții pentru Balcanii Occidentali. Acest lucru a fost convenit cu uh, prim-ministrii și cu președinții Comisiei și a Serviciului de Acțiuni Externe. În al doilea În a doua secțiune, aveam deja hărți în orientările TNT pentru Islanda și Norvegia, care chiar includeau o parte din rețeaua centrală, însă acum când transpunem în achiul spațiului economic european pentru o decizie comună, am verificat dacă totul este corect din punct de vedere corect și corect din punct de vedere factual și statistic și în cazul Islandei a trebuit să eliminăm un aeroport și să adăugăm un port. Este vorba de o măsură statistică și în Norvegia a trebuit să eliminăm două porturi, să adăugăm altele, a trebuit să uh, actualizăm numele două, două uh, porturi și să adăugăm două aeroporturi. Și am, am introdus o legătură rutieră care era deja prevăzută în 2013. Însă, autoritățile norvegiene ne-au indicat că aceasta ar trebui eliminată și să o înlocuim cu una paralelă care este deja în uz. Deci, eh, schimbări fără probleme. Ce urmează acum? Am eh, consultat formal celelalte servicii ale Comisiei în legătură cu acest proiect de act delegat. Ne întâlnim cu Parlamentul și cu Comisia. Sper, sperăm că adaptarea va fi până la sfârșitul lunii octombrie sau la începutul lunii noiembrie. După aceea vom notifica Parlamentul și Consiliul. După cum v-a indicat președintele dumneavoastră, veți avea după aceea dreptul de a fi de acord sau nu cu acest act delegat. Așadar, aici suntem, aș dori să și voi uh, informa Comisia atente în luna decembrie în legătură cu rezultatul procesului. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de celelalte state învecinate care au aceleași dorințe, nu avem hărți pentru zona mediterană, ehm, pentru parteneriatul estic și Turcia, Cred că trebuie să lucrăm în, apro- în strânsă colaborare cu Comisia dumneavoastră pentru a continua această colaborare și în 2016. Mulțumesc mult, domnule Reuters. Vim? Ah. Da. Marijan Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o propunere bună și era necesar să extindem rețeaua către Balcanii Occidentali. Am două observații. Prima, pe hartă există o legătură între Paragin între, la, cu granița între Serbia și România și cred că trebuie să includeți pe harta bulgară uh, legătura între graniță și vidin, pentru că deocamdată nu este acolo. Dacă ne uităm de jur împrejur, legăturile între Balcanii de vest și vecini sunt regulă pentru moment, dar această legătură lipsește. A doua întrebare uh, se leagă de proiectele deja identificate uh, Înțeleg că este dificil pentru că vorbim despre șase țări, un miliard, deci nu e ușor uh, să selectez proiectele, dar dacă ne uităm pe hartă, avem un proiect aici, unul în altă parte, unul în altă parte. Ce ne puteți spune despre coordonarea între aceste proiecte, coordonarea între aceste proiecte și proiectele naționale și de asemenea între aceste proiecte și master plan. Uh, asupra uh, vecinilor, uh, statelor membre ale Uniunii Europene. Există o asemenea coordonare pentru a se ajunge la cel mai avantajos rezultat uh, în urma acestei investiții și în cele din urmă ați pomenit de Turcia. Ce ne puteți spune despre estul Europei, Moldova, Ucraina? Nu s-a spus nimic despre acestea. Mulțumesc. Mulțumesc mult și acum Ismail Erdur are cuvântul. Am făcut o greșeală. Ismail ar fi trebuit să vorbești primul pentru că ești raportor. Nu, e în regulă. Mulțumesc foarte mult, domnule Reuters, că sunteți aici alături de noi, că ne-ați făcut această prezentare. Uh, ne-ați spus lucruri frumoase despre uh, rețele europene de transport. Uh, e frumos să aflăm de, despre ele și la prima mână. Ehm, și a fost important în colaborarea noastră de 2 ani și jumătate să cunoaștem aceste rețele și să le extindem la nivel întregii Europe și bineînțeles vorbim aici și despre țările din eh, Balcanii de Vest, Norvegia și Islanda. Ați făcut o treabă bună. Sunt foarte surprins că lucrurile au mers atât de bine cu statele membre Uh, astfel încât uh, putem să lucrăm și în viitor pe parteneriatul estic, după cum am spus, pentru că incontestabil scopul este să încercăm ca în Uniunea Europeană și dincolo de granițele ei să stabilim un standard care să ne dea posibilitatea într-un viitor previzibil pe de-o parte să limităm emisiile de CO2, să facem un flux al traficului și să facilităm interoperabilitatea și să avem standarde identice și un nivel identic în toate statele. Cred că acest lucru este incontestabil și din această perspectivă rămân la părerea mea. Cred că a fost cea mai bună legislație propusă vreodată de Comisia Europeană, cel puțin în domeniul nostru. Pentru viitor, sigur, sunt dispus să continui cooperarea cu dumneavoastră și aștept cu nerăbdare următoarea perioadă și deciziile ce vor fi luate în privința actelor delegate. Mulțumesc mult din seara. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc pentru aceste informații uh, prealabile pentru a fi informați de uh, schimbările care vor avea loc în cazul Balcanilor. V-aș întreba dacă, dat fiind că oricum nu ați ținut cont de Bulgaria, dar ați spus că dacă există un acord inițiat de doamna Merkel, Austria și Germania, însă cu cine se mai um, încheie acordurile? Pentru că vorbim aici și despre uh, căi ferate, încercăm să identificăm capacități și resurse, deci ar trebui să existe contacte cu toate statele care au frontiere și în regiune și care vor fi uh, afectate. În al doilea rând, aș dori să știu pentru Islandia și, Norve- Islanda și Norvegia, văd că sunt doar în rețeaua comprehensivă, care este una secundară, dar aș dori să știu ce consecințe poate să aibă pe partea financiară. Că acum această rețea secundară are mai puține capacități. Dacă deja vorbim despre noile proiecte, dacă ne puteți spune ceva în legătură cu proiectele care to- vor urma să fie propuse în noiembrie sau decembrie. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, Andrei Deli. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important uh, ca aceste direcții să fie aprobate pentru uh, datorită uh, proiectelor viitoare. Fără aceste hărți nu avem cum să le punem în aplicare și deosebit de importante uh, sunt aceste regiuni a uh, Balcanilor de Vest, pentru că, după cum știți, în afară de Bosnia sunt uh, toate țări candidate uh, ci sunt înconjurate de state membre ale Uniunii Europene. Deci cred că nu putem avea o rețea logică și de plin funcțională fără să investim în țările din uh, vestul Balcanilor. Și de asemenea în privința transportului și a infrastructurii uh, sunt avantajoase toate acestea pentru stabilitatea economică a regiunii, uh, pentru că în trecutul recent au fost probleme acolo deci cred că investind în aceste coridoare, investim practic în economia europeană și în stabilitate și în viitor, dacă vreți să fim și un pic poetici. Aș dori de asemenea să vă cer să ne lămuriți un pic mai mult partea financiară, să ne dați mai multe detalii, pentru că sunt absolut de acord cu colegul meu, domnul Marinescu, că ar trebui să avem o coordonare mai bună între finanțările acestor proiecte. Și un alt lucru pe care aș dori să vă rog să mi-l explicați, care este strategia privind marketingul? Și prin marketing mă refer la vizibilitatea uh, finanțării acestor proiecte de către Uniunea Europeană. Pentru că puteți trage câteva concluzii din South Stream, din problema South Stream, pentru că rușii au făcut o propagandă foarte bună în regiune acestui proiect și cred că ce este foarte important este că Uniunea Europeană are de asemenea o strategie bună de marketing când vine vorba despre asemenea proiecte. Acestea au fost întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, mai asta! Mulțumesc mult. Pe de parte, mi se pare bine că acum atât în Norvegia și Islanda cât și în Balcanii de vest gândim mai departe pentru că conceptul este bun. Cred că am fost de acord toate grupurile că acest plan Titan a fost un mare progres și deosebit de important și uh, faptul că se continuă în Balcanii de vest uh, o rețea cuprinzătoare mi se pare foarte bună. Bun, întrebarea mea. S-a discutat mult despre financiar, nu vorbim despre Uniunea Europeană, dar despre, ci despre toate terțe care se, afar, se află la granițele noastre exterioare și care ar dori să devină uh, și ele membre. Deci întrebarea este cum ar fi cel mai bine să reglementăm financiară. Uh, pe de asemenea, cum ne înțelegem cum ajungem la acorduri cu șefii de stat și de guvern, sunt și coordonatori implicați, pentru, vorbesc de coordonatorii de coridor, pentru că ei trebuie să-și facă treaba, cel puțin pe coridorul lor și din cât văd există deja 2-3 care uh, trebuie să vadă și cum merg lucrurile mai departe în rețeaua statelor terțe care se află în vecinătatea directă și care poate cândva vor deveni membri. Deci coordonatorii participă? Mulțumesc mult, Claudia Tapa de. Printe, pentru că mi-ați dat în final cuvântul. Um, da, este o veste foarte bună extinderea rețelei către Balcanii de Vest, dar așa cum am ridicat de foarte multe ori uh, problema în cadrul Comisiei de Transport, cred că trebuie să ne concentrăm și pe extinderea rețelei în zona de est a Uniunii Europene, pentru că este într-adevăr cea care face legătura cu restul Uniunii Europene și încă aștept din partea Comisiei și din partea atât a Comisiei de Transport, dar și a Comisiei europene o viziune și o strategie în acest sens, pentru că mi-e teamă că este un pic neglijată dezvoltarea și susținerea infrastructurii în zona de est a Uniunii Europene și inclusiv relația cu țările terțe care așteaptă să se integreze în Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, un lucru pe care l-au ridicat și colegii mei, cred că trebuie să avem o viziune integrată cu ceea ce privește planurile naționale, master planurile naționale ale statelor membre, pentru că de foarte multe ori, deși încercăm să facem o extindere a rețelei, dacă aceste rețele nu, sunt, nu au o conexiune între ele și nu reușim să facem conexiunea între statele membre în ceea ce privește infrastructura, nu știu cât de mare succes are, atât din punct de vedere uh, al, al uh, fluxului infrastructurii, cât și din punct de vedere economic. Pentru că în cele din urmă așteptările noastre în ceea ce privește dezvoltarea acestor rețele de transport este avantajul economic. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult și Wim van der Kamp. Da, domnule președinte, am ascultat pe toți colegii mei și am eh, și o, o întrebare privind Islanda și Norvegia. Înțeleg că vom investi în țările din eh, Balcanii Occidental pentru că sunt potențiale țări membre. Dar această reglementare înseamnă că vom investi și Norvegia și Islanda? Poate că este o întrebare care sună un pic naționalist, dar în aceste vremuri de pol- discuții încinse politice trebuie să o pun și pe aceasta. Da. Și Norvegia nu e tocmai o țară săracă. Bun, ați auzit întrebările și acum așteptăm cu nerăbdare răspunsurile. Mulțumesc, domnule Kramer. Să încep cu remarca domnului Ecduc, într-adevăr, TNT, așa cum a fost definit în regulament, este o piatră de hotar importantă și nu vrem să subestimăm acest lucru pentru că putem, într-adevăr, să și exportăm standardele asupra cărora ne-am pus de acord către alte țări din vecinătate și astfel să consolidăm relațiile cu aceste țări și chiar în unele caze, dacă nu pot deveni încă membre, putem cel puțin să cooperăm îndeaproape. Și asta încercăm să facem uh, la comisie între uh, colegii de la uh, cele două direcții generale când vă propunem acest tip de abordare și, domnule, atunci, într-adevăr, ar fi foarte bine să continuăm cooperarea în acest domeniu pentru că ne așteptăm la mai multe proiecte delegate date. Uh, și vreau să mai subliniez un lucru foarte uh, privind această, aceste clauze foarte importante din TNT. Nu putem veni către dumneavoastră cu un act de acest gen decât când avem un acord la nivel înalt. Acordul la nivel înalt despre care vorbim pentru Balcanii de Vest a fost încheiat în august anul acesta și a fost la inițiativa doamnei Merkel, dar nu s-a limitat la ea sau la Austria sau la Franța. Toate celelalte state membre au fost invitate să ni se alăture pentru a discuta cu statele din Balcanii Occidental, pentru a include uh, Balcanii în rețeaua Uniunii Europene pentru a lua această decizie. Acum uh, să mă refer la întrebările punctuale. Domnule Marinescu, aveți mare dreptate că vorbiți despre această legătură lipsă dintre granița Serbiei și Bulgaria și apoi la podul, către podul Vidin Calafat am observat uh, același lucru și este un punct uh, care va fi discutat când ne vom uh, reuni din nou la această comisie, pentru că mai există o prevedere care se referă la actualizarea hărților rețelei pentru uh, Europa 28 Uh, acest act delegat nu se poate ocupa decât cu ce a fost menționat. Aceasta este prevederea despre care vă vorbeam mai devreme. Actualizarea hărților pentru uh, EU28 este o altă procedură care trebuie dusă la capăt și în momentul, uh, la momentul respectiv ne vom ocupa și de această problemă pe care ați menționat-o legată de legătura lipsă dintre graniță și Vidin Calafat. Au fost uh, multe întrebări de la mai mulți uh, parlamentari privind uh, finanțarea. Într-adevăr, este nevoie și de o coordonare și asta și facem prin acest act delegat. Încercăm ca cu toate instrumentele disponibile să fie concentrate și coordonate mai mult decât în trecut. Și acesta este acordul pe care și l-au asumat miniștrii din Balcanii Occidentali. Uh, nu știu dacă vom merge mai departe din partea asta, dar poate vom face în cadrul unui al doilea uh, pas. Poate că vom numi trei sau patru coordonatori cărora le vom extinde mandatul pentru a se ocupa de Balcanii de Vest. Doamna Pace, uh, se ocupă de Rin și de Dunăre și Dunărea trece prin Serbia, evident. Domnul Brinkhorst pentru coridorul Mediteranei, care deja se ocupă de Slovenia și Croația și evident s-ar putea ocupa și de Bosnia-Herzegovina și Serbia. Pentru altă legătură între porturile de la Mediterană și Budapesta și domnul Groș, care are un coridor care în momentul de față înconjoară Balcanii Occidentali și pe care fluxurile de trafic trec tot de la Budapesta până la Belgrad, nici și apoi fie la Sofia și spre Turcia, fie spre Tesalonic, Grecia și mai departe dar trebuie să facem lucrurile pas cu pas. Întâi trebuie să avem acordul dumneavoastră în ceea ce privește acest act delegat, apoi putem să discutăm despre extinderea mandatelor coordonatorilor și vom reveni cu noi date în ceea ce privește tot finanțarea și coordonarea ei, acesta ar fi un mod de a o face prin coordonator, o altă variantă este ca mijloacele limitate care ne stau la dispoziție, eh, domnule Marinescu ați vorbit de un miliard și bineînțeles că avem, pentru uh, eh, VBF eh, și bineînțeles că avem instrumentele, am putea să încercăm să ne concentrăm și pe partea de misiune. Sunt, uh, vorbim despre un proces în desfășurare, uh, Uh, SITO, care este organizația de la fața locului, se ocupă de acest lucru și DigiNIR. Uh, Cele din urmă aș vrea să mai menționez punctele pe care au fost aduse în discuție. Privind Islanda și Norvegia, ați întrebat dacă există vreun impact. Nu, nu există niciun impact. Nu ne atingem de uh, falsitatea europeană uh, de legătură și ne se pare un lucru important pentru că sunt fluxuri importante de trafic care merg uh, în portul Natvik, de pildă în nordul Norvegiei și de asemenea către Oslo. Da, Sender în noiembrie vom avea un col care va fi deschis până la sfârșitul lui februarie 2016. Și cred că am răspuns celor mai multe întrebări și ce puse de domnul Deli. Da, investim în stabilitate și dacă, dacă avem o strategie pe care vrem să o și vindem, da, bineînțeles, avem acest act delegat care este primul pas, dar apoi vom coopera cu Direcția Generală în el și cred, domnule președinte, ă, parteneriatul estic, ă, da, și doamna Tapadel l-a menționat pe acesta, primul act delegat din ianuarie 2014 14 a cuprins această rețea înainte de parteneriatul estic. Acum vorbim cu țările implicate pentru a identifica o rețea de bază și ne așteptăm că acest lucru se întâmple în prima jumătate a lui 2016. În ceea ce privește Mediterana, ne așteptăm în a doua jumătate a lui 2016 pentru că acolo întâlnirea interministerială pentru acordul la nivel înalt va avea loc probabil în octombrie. Și cred că am răspuns tuturor întrebărilor, domnule președinte, vă mulțumesc. Președintele, da, mulțumesc, domnule Reuters, că ați venit. Bineînțeles, trebuie să luăm o hotărâre, lucru pe care nu-l vom face acum, dar le mulțumesc interpreților pentru că am depășit un pic timpul. Mulțumesc mult pentru răbdarea dumneavoastră și ne revedem în această după-amiază în sala 4Q2, nu aici, la ora 15. Deci, până atunci, o zi plăcută.